Good morning, colleagues. Bună dimineața, dragi colegi, vă rog să luați loc. Începem în această dimineață cu punctul 15, o prezentare a președinției Consiliului, a Europol și a Comisiei Europene referitoare la Europol și uh, asocierea Danemarcei la Europol după 1 mai 2017. După cum știți, după referendumul din Danemarca, guvernul danez a încercat să păstreze asocierea cu Europol uh, și după 1 mai 2017, când se va aplica noul regulament Europol. Știu că colegii din sală cunosc această problemă, însă aș vrea să amintesc celor care nu știu în ce situație ne aflăm. Am mai discutat acest subiect la comisia noastră și am primit un uh, aviz pozitiv în privința adăugării Danemarcei la lista de state terțe cu care Europol poate negocia acorduri de cooperare. Acum, acordul de cooperare operațională ne este prezentat în etapa de proiect și deci doresc să dau cuvântul președinției Consiliului și reprezentanților Comisiei Europene și Europol. După care am să dau cuvântul raportorului nostru, domnul Diaz de Mera. Începem cu președinția. Domnul Ciliberti are cuvântul. Vă rog. Mr. Chair. Domnule președinte, stimați deputați, am să-mi împart uh, alocuțiunea în două părți. În primul rând, aș dori să subliniez rolul important jucat de Danemarca în uh, domeniul securității uh, și al colaborării cu Europol, după care am să vă prezint procedura care va duce la decizia de punere în aplicare a Consiliului, pe care Parlamentul a declarat că o susține în 21 martie. Cooperarea între Danemarca și Europol este foarte eficientă. Danemarca este unul din principalii contribuitori și utilizatori ai bazelor de date Europol. Din cele 29 de puncte focale la Europol, Danemarca participă la 25. De asemenea, în ceea ce privește uh, sistemul uh, uh, SIAR de trimitere de mesaje, Danemarca participă ca un stat membru. În legătură cu IES, de asemenea, Danemarca are o contribuție foarte importantă, fiind a șaptea din Uniunea Europeană. De aceea este foarte important ca la 1 mai și după aceea să se mențină un nivel de cooperare operațională uh, reușit. Trebuie de aceea să acoperim eventualele lacune. Și am să vă prezint acum procedura care a dus la audierea de astăzi. După cum vă amintiți și după cum a spus domnul președinte, Consiliul a consultat Parlamentul European în februarie, Consiliul a adoptat o decizie modificată, adăugând Danemarca la lista de state terțe, ceea ce presupune că Europol poate să încheie un acord cu Danemarca. De atunci, negocierile continuă și săptămâna trecută, proiectul de acord de cooperare între Danemarca și Europol a fost trimis Consiliului. După aceea, după cum spuneam, a fost înaintat Parlamentul European în data de 21 martie. Acest acord aduce elemente noi față de modelele uzuale de acorduri cu state terțe, dată fiind uh, calitatea Danemarcei de stat membru UE și stat membru Schengen. Însă, acest uh, acord va fi uh, discutat de Comisie și de Europol imediat. Ce, ce vă prezentăm aici la Parlament este proiectul de decizie a Consiliului, care va duce la semnarea finală înainte de 1 mai. Și înainte de a încheia, aș dori să mai adaug un punct, după cum am spus anterior, Singurul mod în care poate să participe Danemarca uh, la noul acord de cooperare este prin aplicarea procedurii uh, din articolul 22 din tratat. Cooperarea cu Danemarca nu va însemna că Danemarca este membră Europol, ci doar că există o posibilitate în viitor de cooperare între Europol și Danemarca, așa cum se întâmplă și cu alte state terțe, fără ca Danemarca să aibă acces astfel la bazele de date sau să aibă um, drepturi decizionale în Consiliul de Administrație al Europol. Domnule președinte, stimați deputați, în încheiere, Aș dori să vă rog să susțineți acest proiect de decizie de punere în aplicare a Consiliului, și dat fiindcă este urgent să se încheie acordul de cooperare între Europol și Danemarca, vrem să rugăm Parlamentul European să ia decizia cât mai rapid. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea Comisiei, doamna Amici. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața, stimați deputați! Astăzi uh, facem un pas important în procesul menit să finalizeze acordul prin care dorim să uh, minimalizăm efectele negative ale ieșirii Danemarcei din Europol. Proiectul uh, de acord în legătură cu care este consultat acum Parlamentul European transpune în forma unui text juridic declarația comună pe care președinții Juncker, Tusk și premierul Danemarcei au făcut-o în 15 decembrie. Acest proiect de text uh, de asemenea, ține cont de opiniile exprimate de membrii Consiliului de Administrație a Europol și de uh, avizul dat de Comitetul de Consiliere al Europol și, de asemenea, ține cont și de avizul Parlamentului cu privire la decizia de adăugare a Danemarcei pe lista de state terțe cu care Europol poate să încheie acorduri. Acordurile acordul pomenit în declarația comună pe care am menționat-o stabilește anumite condiții importante. Aceste condiții sunt în primul rând, ca Danemarca să rămână membră UE și Schengen. În al doilea rând, Danemarca are obligația de a transpune, de a pune în aplicare în legislația sa națională, directiva privind protecția datelor și directiva 680 pe 2016 privind uh, chestiunile polițienești. Ceea ce trebuie să, procesul trebuie să fie încheiat și în vigoare până la 1 mai 2017. În al treilea rând, Danemarca trebuie să um, recunoască jurisdicția Curții de Justiție și competența Autorității Europene de protecția a Datelor. Proiectul de text reflectă aceste condiții. Și aș dori să vorbesc pe scurt despre modul în care se regăsesc aceste condiții în proiectul de acord. În ceea ce privește protecția datelor și rolul uh, Autorității Europene de Protecție a Datelor, la articolul 10, alineatul 4, litera C, se menționează un element esențial. Prevederile privind protecția datelor din regulamentul Europol. Acestea sunt menționate la acest articol. Ceea ce înseamnă că Danemarca și Europol vor fi obligate să respecte în relația lor regulamentul Europol, care stabilește garanțiile privind protecția datelor din regulament. Printre aceste prevederi se regăsesc uh, cele privind uh, Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor și supravegherea realizată de Europol. Doar dintr-un singur punct de vedere, Danemarca are o altă poziție decât statele membre. Este vorba despre faptul că Danemarca nu poate participa la uh, Consiliul de Cooperare. În afară de asta, are drepturi egale. După cum spuneam acum câteva minute, la articolul 10, uh, alineatul 4, litera D, se spune că de la 1 mai 2017 Danemarca trebuie să aplice uh, prevederile din directiva privind protecția datelor în domeniul polițienesc. Trecând acum la Curtea de Justiție și hotărârea ei, vă rog să vă uitați la articolul 6 din proiectul de text. Aici obiectivul primordial este să se garanteze aplicarea uniformă și interpretarea uniformă a acordului uh, Danemarca-Europol. Și în acest scop, în proiectul de text se prevede că Curtea de Justiție să uh, poată judeca chestiunile ce țin de interpretarea și valabilitatea acestui acord în instanțele daneze, și în legătură cu chestiunile ce țin de respectarea acestui acord de către Danemarca. Curtea are de asemenea competență în ceea ce privește uh, căile de atac judiciare împotriva deciziilor Autorității de uh, Europene de Protecție a Datelor și, de asemenea, are competențe uh, în ceea ce privește responsabilitatea, răspunderea Europol. Aș dori să mai menționez încă o clauză din acest proiect de text în încheiere, care a fost uh, consolidată în urma avizului Parlamentului pe care l-am menționat uh, mai devreme. Și aș dori să vorbesc despre prevederea de evaluare de la articolul 25 din proiectul de text. În conformitate cu această dispoziție, Comisia trebuie să îndeplinească până la cel târziu 31 octombrie 2020 o evaluare referitoare la uh, caracterul operațional, la eficiența operațională a acordului și respectarea de către Danemarca a prevederilor sale. Această evaluare va fi transmisă atât Parlamentului cât și Consiliului și în lumina acestei evaluări, Comisia va putea să uh, transmită până în 30 aprilie 2021 o recomandare către Consiliu, uh, recomandare de decizie privind deschiderea negocierilor care se ducă la un acord UE-Danemarca, un acord UE-Danemarca care să înlocuiască acordul pe care îl discutăm astăzi, acordul Danemarca-Europol. Am să mă opresc aici, pentru că cred că reprezentantul Europol vă va da mai multe detalii. Mulțumesc, domnul Newman de la Europol. Thank you, Chan. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, stimați deputați. Acest acord uh, reflectă situația specifică în care se găsește Danemarca începând cu 1 mai. Danemarca este statul UE, dar pe de altă parte nu va mai fi parte la regulamentul Europol, ceea ce va crea o situație similară cu situația altor state terțe, non-membre UE. Danemarca își va pierde accesul direct la sistemele Europol, își va pierde rolul în uh, administrarea Europol, deci nu va mai putea vota în uh, Consiliul Director. Și uh, dacă ne gândim la participarea sa operațională, va acționa ca orice alt partener terț în proiectele de uh, analiză operațională, deci va necesita acordul tuturor statelor membre participante pentru a putea uh, colabora. Poziția specifică în care se găsește Danemarca se reflectă la următoarele puncte. Danemarca va trebui să plătească o contribuție similară sau egală cu, uh, cu cota din PIB pe care o plătește la bugetul UE acum. Va trebui uh, să financeze personalul danez de la Europol, va trebui să respecte autoritatea Curții de Justiție și Autorității Europene de Protecție a Datelor în privința acestui acord, va trebui să aplice cadrul UE în acest context și va trebui să accepte că acest acord poate să fie controlat de Comisie după 5 ani de la intrarea în vigoare. Aceste condiții suplimentare care nu-i vizează pe alți parteneri terți, vor fi compensate de câteva elemente suplimentare care se regăsesc și în acordul Norvegia Plus. Și deci acestea reprezintă beneficii. În primul rând, Danemarca va beneficia de servicii non-stop cu oferite de vorbitorii de limba daneză la Europol uh, și la Copenhaga, în urma deciziei Consiliului Director al Europol. Apoi, Danemarca va avea statut de observator în acest Consiliu de Administrație al Europol, dar fără drept de vot. În al treilea rând, Danemarca va rămâne asociată la proiectele existente la care este deja asociată și în cele din urmă va primi informații directe în legătură cu toate subiectele care o vizează. Deci toate aceste chestiuni compensează condițiile impuse Danemarcei uh, în acord. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Trec acum la raportorul permanent, domnul Diaz de Mera. Agustin. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, celor trei intervenienți pentru prezentări. Nu mai am multe de adăugat, de fapt. Este clar uh, angajamentul Comisiei Libe din Parlamentul European și al raportorului pentru găsirea unei soluții juridice la uh, situația Danemarcei față de Europol. Nu doresc să fac comentarii. legate de intervențiile anterioare, însă Aș dori să menționez câteva elemente concrete. În data de 30 martie, joi, se va examina raportul la comisia noastră. În 7 aprilie, până în 7 aprilie se pot depune amendamentelor, amendamentele. În 11-12 aprilie va avea loc votul la Comisia Libe, mă la dumneavoastră, domnule președinte, și 27 aprilie, joi, se va vota în plenară. Pe 14 februarie, la plenară, am votat cu privire la decizia Consiliului de a include Danemarca pe lista de state terțe cu care poate să aibă Europolul acorduri de cooperare. Iată rezultatul votului. 632 de voturi uh, pentru. Deci este clar o majoritate foarte largă. O susținere fără rezerve din partea Parlamentului European pentru Danemarca, pentru ca Danemarca să poată crea această relație cu Europol, o relație indispensabilă. Aș dori să mai repet faptul că Danemarca este o țară indispensabilă pentru securitatea europenilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, Agustin. Avem un coleg care vrea să ia cuvântul, doamna Zipel. Mulțumesc. Toți colegii danezi sunt aici, de fapt. Vreți să luați cuvântul? Mulțumesc. Birgit. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, um, vă transmit scuzele colegei mele, Caterina Chinici, care este raportor din umbră pe acest dosar. Din păcate, nu poate să se afle astăzi aici pentru această discuție importantă. Cu toate acestea, vrem să mulțumim raportorului Diaz de Mera pentru angajamentul față de dosar și să salutăm eforturile făcute de Danemarca de a pune în aplicare un nou achid de protecție a datelor. La sfârșitul lui 2015, poporul danez a decis să iasă din Europol de la 1 mai. Și cu toate că regretăm rezultatul referendumului, trebuie să le respectăm decizia în cea mai mare măsură posibilă. Însă această situație creează un precedent în ceea ce privește calitatea de membre ale agențiilor a statelor membre pentru că Danemarca a decis să iasă din Europol, dar să rămână membră a Uniunii Europene. Suntem cu toții de acord că schimbul de informații între statele membre UE este esențial pentru a se combate crima organizată și terorismul. Și deci trebuie garantat. Dar noi, Parlamentul European, ne-am exprimat deja poziția în rezoluția privind uh, includerea Danemarcei pe lista de state terțe uh, cu care Europolul poate să încheie acorduri de cooperare. În acea rezoluție am cerut să existe o dată de expirare după 5 ani, ca să ne asigurăm că acest acord are doar o valoare de tranziție până când se va ajunge la o aderare de plină sau la un acord internațional în temeiul articolului 218, pentru ca colaborarea UE-Danemarca să fie cât mai solidă. Regretăm faptul că nu s-a ținut cont de recomandările Parlamentului. Acest acord trebuie să garanteze că această situație rămâne doar una de tranziție, cu scopul ca Danemarca să adere ca membru de plin la Europol sau să se încheie cu Danemarca un acord internațional care să garanteze legalitatea relațiilor dintre statele membre și agențiile europene. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, aș dori să mai adaug câteva cuvinte în nume propriu în legătură cu acest dosar. Nu vreau să repet tot ce am spus în cadrul primului schimb pe care l-am avut la Libe pe această situație, dar uh, fie, consider că fiecare cuvânt e încă valabil. Și cred, uh, cu toate acestea, că noi toți suntem dispuși să luăm măsurile necesare ca să putem continua cooperarea foarte bună dintre Danemarca și Europol. Cu toate acestea, mă întristează și mă nelămurește ce se întâmplă, pentru că mi se pare că ne lipsește un angajament puternic din partea tuturor actorilor ca să ne asigurăm că vom primi cel puțin un acord internațional adecvat și deplin. În uh, textul uh, pe care îl discutăm acum nu avem uh, un calendar clar către, către acest acord internațional care ar reprezenta un minim și în același timp ar permite o mai mare implicare a Parlamentului European. De asemenea, aș vrea să mai văd declarații și angajamente exprimate de toți actorii pentru ca Danemarca să fie susținută pe calea către găsirea unei soluții, pentru ca până la urmă să redevină membru plin al Europol. Mulțumesc, Birgit. Domnul Vistesen. Danish. O să vorbesc în daneză. Acordul privind uh, Agenția Europol și asocierea Danemarcei la Europol este foarte important, nu numai pentru Europa sau pentru Europol, ci și pentru Danemarca. Ne bucurăm de faptul că ne aflăm într-o situație în care Danemarca uh, beneficiază de o parte din uh, avantajele operaționale uh, pentru combaterea terorismului și a criminalității grave în Europa. Și de aceea, partidul pe care reprezint eu și grupul ECR doresc ca cooperarea să fie continuată cât de mult uh, cu putință și acolo unde există uh, rezerve sau uh, piedici în calea cooperării, sperăm că mm, ele vor fi eliminate. Este clar că pentru Comisie, pentru Consiliu, Uh, uh, e foarte important ca uh, Danemarca să rămână un actor important în domeniul securității, la fel ca și pentru Danemarca. Aceasta a fost poziția grupului ECR, o menținem, am susținut-o și nu ne plac clauzele, mecanismul de valoare externă sau clauza de caducitate, sunset clause. Mulțumesc, domnul Peterson, și eu o să vorbesc în limba daneză. Aș dori să mulțumesc colegilor de la această comisie. Aș dori să-i mulțumesc domnului Agustin de Mera, care a spus pe drept cuvânt că, într-adevăr, putem acuza Bruxelles pentru uh, birocrație uh, și pentru tărăgânare, însă că, datorită acestei uh, atitudini, totuși uh, putem să uh, mulțumim Bruxellesului pentru că Danemarca nu părăsește definitiv Europolul. Sigur că nu este în interesul Europei ca Danemarca să părăsească Europolul. Deși suntem o țară mică, nu putem spune că suntem cea mai importantă, dar Europolul a devenit o organizație foarte importantă în combaterea criminalității organizate la nivel internațional. În urmă cu un an a avut, au avut loc atentatele de la Bruxelles, uh, teroarea împotriva uh, cetățenilor noștri a devenit tot, tot mai perceptibilă, nu ne mai putem lipsi de cooperare, mai ales în ce privește cooperarea uh, la nivel extern, dincolo de granițele naționale, ca să-i protejăm pe cetățenii noștri în viața de zi cu zi. Și faptul că Danemarcul va avea în continuare acces la baza de date Europol e foarte bine. Mie mi-ar fi plăcut uh, ca Danemarca să rămână membru cu drepturi de plin Europol, dar având în vedere că nu mai beneficiem de acest statut, nu avem același acces și nu beneficiem de aceleași avantaje uh, de pe urma cooperării precum uh, alte state. Uh, acest tip de corare însă sper să nu uh, dureze prea mult uh, și de aceea cred că este o idee foarte bună să studiem acordul, așa cum se spune în textul acordului, să-l reexaminăm. Cred că este foarte important să discutăm și o evaluare la nivelul Parlamentului European E foarte important ca Comisia să efectueze o evaluare, dar cred că Parlamentul European ar trebui și el să fie uh, implicat, astfel încât să putem uh, discuta în mod uh, transparent evaluarea acordului. Mulțumesc uh, încă o dată pentru cooperare, uh, o operare fructuoasă pentru noi până acum. Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Nu știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, poate domnul Diaz de Mera dorește să reacționeze la unele observații eu aș lua cuvântul, dar vă dau dumneavoastră întâi cuvântul. Nu o să reacționez, însă aș dori să mulțumesc doar pentru spiritul constructiv de care ați dat dovadă pentru a ne uh, scoate din această situație, din acest impas atât de originală pe plan legislativ. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Înainte de a prezenta din nou calendarul pe care domnul Diaz de l-a menționat, aș dori să îi mulțumesc uh, lui Birgit Zippel să uh, să reacționez la cele spuse de Birgit Zippel. Cred că, într-adevăr, chestiunea cea mai importantă e ca înainte să avem uh, proiectul de raport, că miza o reprezenta prerogativele Parlamentului. Domnul Diaz este foarte modest, dar uh, noi am, ne-am străduit foarte mult pentru a uh, pune acest lucru în atenția Consiliului. Ne dăm seama că acest acord nu are cum să fie perfect uh, prin natura sa, va fi clar că va fi imperfect, însă, și aici intervine consensul politic foarte vast, respectiv că Danemarca trebuie să facă parte din acest acord. Deci acum trebuie să ne asigurăm că Parlamentul uh, controlează uh, cât mai bine situația, deci uh, să avem acces la evaluarea comisiei, comisia să ne trimită un raport și apoi să studiem această chestiune a raportului internațional. Mulțumesc domnului Diaz de Mera pentru uh, seriozitatea și meticulozitatea cu care a tratat acest subiect. Eu sunt uh, conștient de semnele de întrebare exprimate de către doamna Zipel. Și bineînțeles că și noi sprijinim ca Danemarca să fie parte din Europol. Sprijinul a fost evident și astăzi. Acum uh, vă voi prezenta din nou uh, calendarul. În 30 martie va fi prezentat proiectul de raport și la începutul lunii aprilie vom avea termenul pentru amendamente, probabil că în, una, în 5 aprilie. Domnul Demera ne-a amintit că S-ar putea să votăm în 11-12 aprilie la Libe și sperăm să putem vota la plenară acest raport la plenara din aprilie. Iată cum arată calendarul. Mulțumesc tuturor! Am încheiat cu acest punct de până de zi. We move on to point 16, which is the reception. Trecem la punctul 16, standardele pentru primirea solicitanților de protecție internațională. Deci uh, avem de-a face cu o reformare. Uh, Sofie Intevelt a prezentat raportul în ianuarie. Am, am dezbătut subiecte precum accesul la piața munții, uh, deplasările secundare și situația persoanelor vulnerabile, mai ales a minorilor Uh, acum uh, vom avea un schimb de vederi pe, vederi pe marginea celor 490 de amendamente înaintate. Deci o să dau întâi cuvântul raportoarei pentru a ne prezenta amendamentele și după aceea vă voi face și eu o prezentare privind dosarul. Sofia, ai cuvântul. Mulțumesc, Claude. De această dată pot fi subcintă, dar într-adevăr au fost depuse cam 500 de amendamente. Uh, acum încercăm să obținem amendamente de compromis. Am avut două reuniuni cu coordonatorii din umbră și ne-am pus de acord pe marginea unui număr important de amendamente de compromis. Sigur, vom mai progresa, dar sunt optimistă, sunt convinsă că vom ajunge la un acord pe majoritatea uh, amendamentelor de compromis, care vor fi sprijinite de, să spunem, o majoritate a grupurilor politice, nu toate grupurile. Unele amendamente au fost înaintate uh, sigur că le respect, dar ele merg în direcția exact opusă uh, raportului meu, deci îmi va fi imposibil să le includ în uh, compromisuri, dar așa funcționează democrația și după aceea votăm. E vorba de amendamente de compromis uh, cu privire la definiții, la domeniul de aplicare, informațiile pentru solicitanții de azil. Președintele încă ne desfășurăm lucrările, deci vă rog frumos să vă desfășurați conversațiile în afara sălii de plen. Te rog, Sofie. Pe teme precum uh, detenția, dreptul de a călători, de a se deplasa în alt stat membru sau în țări terțe, apoi accesul la piața muncii, curți, uh, cursuri de limbă, educație civică, situația copiilor, mai ales Uh, faptul că e nevoie despre uh, condiții speciale de primire, uh, chestiuni de sănătate. Așa cum am spus, mai există chestiuni pendinte, dar constatăm că există totuși destul de mult consens între noi. Sigur că nu putem să ne punem de acord 100% pentru toate detaliile, pentru că, bineînțeles, că trebuie să ținem cont și de uh, regulamentele, procedurile, dos, dosarele, uh, Dublin și așa mai departe. Deci, uh, situația este puțin complexă, dar facem progrese sigure și eu sunt convinsă că vom ajunge la un uh, acord pe marginea acestor amendamente de compromis și că vom putea și trece la vot. Mulțumim, Sofie! Dăm cuvântul uh, raportorilor alternative. Din partea grupului PP dau uh, cuvântul domnului um, Pogliese. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, aș dori să mulțumesc și eu doamnei raportor pentru eforturile depuse pentru a ajunge la un consens între pozițiile grupurilor politice. Nu e întotdeauna foarte ușor, așa cum ați subliniat. Apoi, în legătură cu um, opțiunile făcute, faptul că autoritatea judiciară uh, poate să ceară declanșarea unor anchete, apoi uh, protecția copiilor, uh, cursurile de limbă și așa mai departe. Noi suntem de acord cu ele. Dar să nu uităm că negocierile sunt în curs Uh, am uh, discutat cu raportorii din umbră, uh, dar nu putem sprijini o parte din, din amendamentele de compromis. La, în propunerea comisiei, la articolul 15.2.2, se vorbește despre Uh, deschiderea pieței muncii pentru aceste persoane, care ar putea ocupa orice post. Uh, iar noi, uh, la articolul, la amendamentul 327, spunem că nu putem garanta ocuparea de către aceste persoane. Sigur că trebuie să, uh, să, să încurajăm uh, includerea, incluziunea acestor persoane, dar nu prin măsuri coercitive. Uh, propunerea în acest sens mi se pare că diluează textul. Mulțumesc! Toată lumea se distrează în legătură cu numele meu, Katy Perry. Uh, sunt de acord cu cei care uh, susțin uh, măsurile stimula, deci de stimulare și nu măsurile obligatorii sau coercitive. Și apoi uh, trebuie să mai uh, subliniem că există un sprijin clar pentru a elimina opțiunea pentru statele membre de a-i uh, pune în uh, centre închise pe copii doar pentru că sunt solicitanți de azil. Sigur că noi salutăm uh, definiții mai concrete, garantarea drepturilor fundamentale, apoi îmbunătățire în domeniul uh, asistenței juridice și apoi uh, cursuri de limbă din prima zi, gratuite. Singura obiecție pe care aș avea-o reprezintă accesul la piața muncii chiar dacă înțeleg că singurul mod sau modul optim de a te integra într-o societate e să ai un loc de muncă, trebuie să ne mm, asigurăm că sistemul de azil nu este deturnat și nu este folosit de către solicitanții de azil uh, pentru a părăsi țările uh, lor. Uh, propunerea Comisiei a propus reducerea de la 9 la 6 luni și raportorul a propus Uh, accesul la piața muncii din prima zi în care solicitarea de azil a fost făcută. Totuși, există solicitanți uh, a căror uh, cerere nu este justificată și ei s-ar putea să aibă acces la piața muncii, să lucrează câteva luni și după aceea să fie returnați în țara de origine. Și deci, procedura de azil din statul membru respectiv ar fi instrumentalizată. Știu că cei care sunt în procedură accelerată nu ar trebui să aibă acces la piața muncii, însă s-ar putea să ne confruntăm cu o situație în care această procedură să fie aplicată într-un într stadiu anterior după ce cererea a fost efectuată. Și deci noi la SND propunem că accesul la piața muncii să fie garantat după procedura accelerată și după ce uh, procedura generală a fost finalizată, respectiv în două luni. Deci am, avem o garanție că doar cei care vor primi azil vor avea la piața muncii. Au acces la piața muncii după două luni și deci iată un stimulant pentru o integrare mai rapidă. Aștept bună răbdare să cooperez cu raportarea și cu raportorii alternativi. Mulțumesc! Mulțumesc uh, în numele grupului uh, ECR, are cuvântul domnul Halaho. Aș dori să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru uh, obiectivele sale ambițioase. Din uh, nefericire, grupul nostru nu poate sus susține majoritatea compromisurilor. Uh, noi vrem să evităm ca sistemul de azil să fie folosit ca un canal pentru uh, Uh, migrația ilegală și, pe de altă parte, uh, deplasările secundare și așa numitul uh, asylum, asylum shopping. Deci, cererea depusă selectiv în funcție de statul membru care oferă locuri de muncă. Solicitanții trebuie să se bucure de drepturi fundamentale, bineînțeles, dar acestea nu ar trebui să includă dreptul de a minți, de a nu coopera sau de a, a nu respecta legea fără consecințe. Trebuie să existe uh, reguli și obligații clare pentru solicitanții de azil. Trebuie să ne armonizăm uh, standardele, dar normele trebuie să fie armonizate astfel încât să fie realiste pentru toate statele membre din punct de vedere economic și din alte puncte de vedere. Dacă condițiile sunt uh, prea generoase, atunci ele nu vor fi îndeplinite și deci unele state membre vor fi mai atractive pentru solicitanți decât altele. Grupul ECR sprijină propunerea Comisiei, însă noi considerăm că ea lasă multe de dorit. Proiectul de raport, din păcate, nu merge în direcția cea bună. Un uh, subiect spinos pentru noi este posibilitatea de a-i uh, de a închide pe solicitanți uh, de, în centre speciale pentru a evita ca ei să dis, dispară. Noi considerăm că această posibilitate este exagerată, pentru că e imposibil pentru autorități să Um, dovedească că un solicitant intenționează să dispară până când nu a dispărut. De asemenea, tot contestabilă este această uh, interzicere de a-i uh, închide pe minori. E vorba de uh, tineri care au 16-17 ani și câteodată sunt și persoane majore care pretind că au uh, mai puțin de 18 ani. Uh, ei pot reprezenta un pericol la atenția ordinii publice. Și acesta este un motiv justificat pentru uh, detenție. În multe statele membre, majoritatea minorilor a căror cerere a fost respinsă dispar, practic. Nu suntem de acord cu lista tot mai lungă a uh, solicitanților care ar, au nevoi speciale de primire. Este clar că copiii, femeile însărcinate, persoanele cu dizabilități și victimele torturii ar trebui să facă parte din această listă. Dar compromisul 1 menționează și uh, femei singure, uh, lesbe, uh, persoane lesbiene, gay, bisexuale, transexuale, transgender, apostați, atei, minorități religioase, fete și așa mai departe. Compromisul 19, de asemenea, uh, se referă la condițiile speciale. Uh, deci va fi absolut imposibil ca o persoană să fie închisă, chiar dacă ar trebui să ajungă în închisoare datorită faptelor sale. E nevoie de sancțiuni suficiente pentru cei care dispar de la locul de reședință sau nu uh, respectă regulile de raportare sau nu respectă regulile în centrul de primire sau uh, refuză să uh, adopte măsuri de integrare. La articolul 19, aliniatul 1, se prevede uh, reducerea indemnizației zilnice în astfel de situații. Totuși, amendamentul 17 adaugă o condiție, sigur, cu garantarea unor condiții normale de trai ceea ce uh, practic elimină uh, caracterul uh, disuasiv al sancțiunii respective. Eu, un cetățean al țării mele, pot pierde ajutorul de șomaj, de exemplu, dacă nu respectă aceleași anumite, anumite condiții. Acest lucru ar trebui să se aplice și solicitanților de azil. Cerințele nu sunt disproporționate și nu există niciun motiv legitim pentru ca un solicitant să nu le respecte. Mă opresc aici, domnule președinte. Am uh, depus o serie de amendamente, al căror scop e să pună, cont, uh, să pună accentul pe obligațiile solicitanților, să evite povara administrativă pe umerii statelor membre și să facă sistemul de azil mai puțin atractiv pentru cei care chiar nu au nevoie de protecție. Sper ca colegii să citească cu atenție aceste amendamente și să le, le și susțină la vot. Mulțumesc! Doamna Ernst. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să spun că uh, antevorbitorului uh, i-aș spune că avem de-a face cu o directivă privind primirea solicitanților și nu cu o directivă privind respingerea lor. Uniunea Europeană a hotărât să adopte această directivă pentru primirea solicitanților. Și, practic, aceasta este menirea acestei directive. Ă, propunerea raportoarei mie mi se pare acceptabilă Uh, noi uh, credem că este un progres uh, pentru refugiații care vin în Europa și pentru solicitanții de azil. Și cred că e un merit al raportoarei că a ținut cont de preocupările ONG-urilor și ale statelor membre. Nu le-a lăsat deoparte și cred că este drumul potrivit. Acum anumite aspecte. Grupurile speciale de care se vorbea de pe această listă cred care și care fac obiectul discursurilor uh, de incitare la ură, de exemplu, eu cred că persoanele cu uh, nevoie speciale trebuie să facă fac, uh, parte din această grupă. Uh, nu uh, putem spune că uh, femeile singure, de exemplu, care ajung în aceste uh, centre de primire uh, și nu doar în centre, ci și în timpul călătoriei, uh, trec prin experiențe îngrozitoare. De exemplu, vin multe femei din Irak care ar fi aparținut acestei categorii cu nevoi speciale. Situația nu este foarte simplă. Sigur că nu înseamnă că toți cei care fac parte din aceste categorii trebuie să fie tratați ca atare, dar uh, trebuie să verificăm dacă uh, uh, fiecare persoană, fiecare caz examinat întrunește cerințele. Mie mi se pare un progres foarte important. Apoi, toată formularea în legătură cu familia, reunificarea familială, mie mi se pare tot așa un pas înainte avem uh, concepte care au evoluat față de uh, trecut. Cursurile de limbă, da, credem că este foarte important ca aceste cursuri de limbă să fie puse la dispoziția lor, uh, să ne gândim însă cine plătește însă aceste cursuri. Noi considerăm că există o diferență Uh, noi credem că aceste cursuri de limbă trebuie să fie gratuite. Dacă cineva vrea să se integreze într-un stat membru, trebuie să înțeleagă cât mai repede limba statului respectiv și să o vorbească. Și deci, cred că această uh, această uh, propunere este foarte bună, deci cursurile de limbă trebuie să fie oferite gratuit. La articolul uh, 16 avem obiecție uh, Uh, la punctele 4 și 5. Eu personal nu am nicio încredere că uh, statele membre uh, vor proceda cum trebuie. Eu cred că această dispoziție uh, va fi folosită de către statele membre ca uh, pe o, o, o lua ca pe o obligație. Detenția. Sigur că Toată lumea știe că noi avem probleme mari, noi cei de stânga, cu această idee a detenției. Sigur că există condiții speciale, mai ales în ce privește minorii, uh, grupul de celor cu uh, nevoi speciale și așa mai departe. Uh, dar aici vorbim despre ceva ce nu există. Da, dacă în regiunea mea din Germania sosește un medic sirian, o persoană foarte competentă, această persoană nu poate să lucreze, lucreze din primul moment. Nu are cum, pentru că trebuie să învețe limba și așa mai departe, să se dezmeticească, uh, cumva să intre puțin în societate, un proces care durează luni de zile. Uh, dar după aceea, un spital a spus uh, îl luăm, uh, trebuie să facă în primul rând un stagiu și după aceea vom vedea dacă îl putem angaja. E vorba de o persoană cu, alte, cu studii superioare. Dar sunt și persoane care nu se află în acea situație, dar uh, Uh, uh, dacă o persoană așteaptă timp de luni de zile uh, în care nu intervine nimic, atunci, dacă nu primește nicio posibilitate să învețe limba și așa mai departe, atunci e pierdută pentru societate. Sunt Dinge Sigur, mai sunt și alte lucruri pe care le-am trecut cu vederea, dar în orice caz Mă bucur de faptul că e foarte important uh, să nu bătem, batem totul în cuie, să vedem ce se întâmplă cu regulamentul de la Dublin. La mine sună, deci am terminat. Do you want to take that? Uh, uh, Vreți să răspundeți? I think, I think we got the general drift. Cred că am prins ideea generală și contract contrastul cu vorbitorul anterior a fost marcat destul de clar. A factual thing, not, uh, not straying into political territory here. Anyway, is that, finished? Ați, uh, ați încheiat, cred. Cred că am înțeles care era ideea generală a intervenției noastre și a amendamentelor pe care le-ați depus. Acum, domnul Bodil pentru verzi. Doamna Bodil, scuze. Am să fac o scurtă pauză ca să-și pună toată lumea căștile. În primul rând vreau să mulțumesc uh, raportoarei pentru o treabă foarte bună făcută cu compromisurile. Am avut o cooperare bună în grup și între raportorii din umbră. Este unul dintre cele mai importante acte normative pe care le tratăm uh, în cadrul acestui pachet pentru azil, pe care îl parcurgem din nou cu toate revizuirile de până acum, cred că este o directivă foarte importantă și nu avem uh, condiții identice în statele membre. De aceea se recurge la fenomenul de asylum shopping, uh, căutarea unei jurisdicții mai propice. Ar trebui ca toate condițiile să fie aceleași în toate statele membre. Trebuie ca sistemul să fie îmbunătățit și statele membre să se ridice la înălțimea așteptărilor. În comparație cu fosta legislație, există îmbunătățiri, dar din păcate încă mai sunt neajunsuri în cazul copiilor nu putem fi de acord cu dispozițiile privind copiii, dar vreau să mai vorbesc despre ceva ce mi se pare foarte important, și anume solicitanții de azil care au care au muncit și care nu au putut să rămână într-un loc de muncă aceștia ar trebui mai degrabă să ceară un permis de muncă decât uh, azil. Însă uh, există temerea că atunci ar căpăta prea multe drepturi. În Suedia, sistemul este de așa natură încât atunci când uh, solicitatul de azil și sistemul consideră că lucrurile nu se pot uh, rezolva într-un anumit interval de patru luni, de exemplu, persoana respectivă primește un uh, permis temporar de muncă. Dacă ambele părți consideră că procesul de acordare a azilului va dura mai mult de patru luni. Acest sistem funcționează. Persoana respectivă poate lucra din prima zi și după câteva luni, după intervalul necesar procesării solicitării, se trece de la statutul de permis de muncă la cel de uh, azilant. Am uh, observat în acest fel că se ridică o povară serioasă din uh, călca sistemului de acordare de azil. Nu spunem că așa ar trebui să facă toată lumea, ci ar trebui să spunem uh, ce pot să facă statele membre dacă doresc. Vă vorbeam de acel interval de patru luni sau de câteva luni uh, Sigur că acele solicitări de azil nefondate vor fi respinse, doar cele întemeiate vor fi admise. Dar cred că acest lucru va duce la uh, mai puțină suferință. E greu să obții azil în statele membre. Dacă vii din Afganistan, nu vei primi azil. Unii poate primesc, dar nu toți. Înțeleg? că acei oameni care vin din Afganistan uh, solicită azil pentru că provin dintr-o zonă de conflict, însă noi, în Europa, îi privim pe afgani ca pe emigranți economici. De aceea e foarte important să încurajăm statele membre să introducă acest tip de reglementare în propriile sisteme. Presupun că vom continua discuția pe această temă la întâlnirea raportorilor din umbră și sunt uh, convinsă că vom găsi o soluție. Mulțumesc. Uh, acum o să îi dau cuvântul lui Sofi, spune domnul președinte. Sau uh, întâi președinția deci, doamna Abela. Domnule președinte, stimați membri, în primul rând vreau să uh, îi laud pe raportor și raportorii din umbră pentru progresul înregistrat cu acest dosar și aș vrea să profit de ocazie ca să vă dau câteva informații în legătură cu progresele înregistrate la Consiliu pe acest dosar. O primă examinare a propunerii a fost încheiat în grupul pentru azil în președinția slovacă. În sub președinția maltevă, malteză s-au examinat câteva uh, articole în paralel cu alte propuneri din uh, pachetul de reformă a sistemului comun de azil. S-au abordat uh, trei teme, garanțiile pentru cei cu nevoi speciale, limitarea mișcărilor um, secundare și asigurarea drepturilor economice pentru solicitanți. Un text de compromis revizuit a fost uh, discutat în grupul pentru azil pe 16 martie și în timpul dezbaterilor a reieșit că s-a atins convergența pe mai multe aspecte ale propunerii. Oricum, uh, unele elemente importante mai presupun discuții, și anume dispozițiile legate de accesul solicitanților de azil la piața muncii și măsurile privind uh, limitarea mișcărilor secundare. S-au făcut progrese și pe alte elemente din dosar care sunt uh, interconectate în uh, alte dosare din reforma sistemului azil de comun precum reforma regulamentului Dublin. Vă vom ține la curent și cu următoarele evoluții. Mulțumim. Comisia dorește să spună ceva? Thank you. Briefly. Thank you. Yes, I would... Da, mulțumesc. Aș, aș vrea să mulțumesc și eu raportorului pentru proiect și pentru amendamentele foarte interesante pe care le-am primit. Acest proiect de aviz menține echilibrul pe care Comisia a încercat să-l atingă între diferitele obiective ale propunerii atât în ceea ce privește limitarea mișcărilor secundare, integrarea pe piața muncii și, de asemenea, armonizarea standardelor. Suntem încrezători că acum, cu aceste amendamente, vom reuși să păstrăm uh, echilibrul atins și am luat notă de faptul că multe amendamente pun accentul pe garanții procedurale și măsuri de integrare care reprezintă și obiectivele pe care Comisia a încercat să le atingă. De asemenea, vreau să spun că suntem puțin preocupați de faptul că amendamentele, multe dintre ele, merg, după părerea noastră, uh, către părțile textului care nu pot fi revizuite, după părerea noastră. Consiliul are o altă abordare și urmează destul de strict Uh, regulile cu privire la reformarea actelor normative. Cam asta a fost uh, ce am avut eu de spus. Mulțumesc și acum, Sophie. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor pentru contribuții și pentru cooperarea foarte bună din uh, echipă. Sunt câteva lucruri pe care vreau să le spun. Pentru mine, în principiu, Uh, esențial uh, ține nu neapărat de ideologie, ci de tratarea ființelor umane, așa cum am vrea noi să fim tratați și să ne uh, să nu uităm că oamenii nu sunt îngeri în același timp. Deci, trebuie să păstrăm un echilibru între recompensă și pedepsă în cadrul unor standarde demne. Haideți să nu ne amăgim, sunt foarte mulți refugiați care trăiesc acum în uh, condiții substandard, ca să ne exprimăm eufemistic. Vedem cum oamenii trăiesc în miezul, au trăit în miezul iernii în corturi și mi se pare rușinos să se întâmple așa ceva în Europa în uh, vremurile noastre. În al doilea rând, uh, întregul aviz și reforma sistemului de azil sunt foarte importante pentru că cred că Uniunea trebuie să se doteze cu o politică bună de azil pentru a păstra și independența față de uh, țări terțe. Ați văzut ce se întâmplă cu Turcia. Eu nu mă simt deloc bine să uh, trebuiască să ne bazăm pe un guvern atât de volatil ca cel din Turcia. Pe de altă parte, uh, trebuie să încercăm să putem primi oameni aici în condițiile cele mai bune. Apoi, situația solicitanților de protecție internațională. Uh, cazul acestora este diferit de cel al uh, emigranților. Dar, uh, chiar și în cazul acestora, nu îi putem învinovăți pe oameni că încearcă să profite de slăbiciunile sistemului sau să abuzeze sistemul pentru a a avea acces la o viață mai bună. Trebuie, în paralel cu sistemul de azil, să creăm căi legale pentru uh, migrația forței de muncă. Mi se pare paradoxal că cei care sunt cei mai vocali în critica uh, celor care abuzează sistemul de azil refuză să discute despre căi legale de uh, integrarea forței de muncă din țări terțe. Mișcările secundare acum. Toată lumea e de acord că trebuie limitate mișcările secundare și se discută dacă să folosim recompensa sau pedepsa. Cum spunea și domnul uh, Alaho, există mai multe situații. Oamenii nu pot face ce Uh, vor uh, fără să sufere consecințe. Acest lucru nu este adevărat. Există restricții de mișcare, există posibilitatea uh, reținerii sau detenției, însă ne trebuie măsuri și mai eficiente, într-adevăr. Pe baza informațiilor pe care le avem, le avem acum, este evident că mișcările secundare sunt un rezultat al unor factori Uh, negativi. Oamenii se mută dintr-o țară într-alta, nu pentru că așa uh, li se năzară, ci pentru că vor o viață mai bună. Dacă nu avem condiții egale de primire în toate statele membre, nu facem decât să încurajăm aceste mișcări secundare. Apoi, accesul pe piața muncii. E clar că e cea mai complicată problemă și observ că aproape toate grupurile politice au depus un amend, sau amendamente care scurtează perioada în care aceste persoane nu au acces pe piața muncii. Deci avem un consens. Înțeleg de ce există sentimente negative aici, dar în acele țări unde oamenii au acces imediat sau foarte repede pe piața muncii, în care există programe uh, de asistență pentru ca acești oameni să-și găsească de lucru, în cel mai bun caz, 20% dintre solicitanții de azil găsesc locuri de muncă. Deci e vorba de țările în care aceste sisteme dau rezultate și totuși procentul e foarte mic. Deci obstacolele sunt uriașe și ce ne propunem noi este să reducem uh, nivelul acestor obstacole, aceste bariere și să le dăm oamenilor acestora o minimă șansă. Nu e vorba de a inunda acum piața muncii cu solicitați de azil. Dacă obținem o creștere de 10-15% a celor care își găsesc într-adevăr un loc de muncă, este bine, pentru că cei care au locuri de muncă sunt independenți, nu se mai bazează pe sistemul de asistență socială. Toată lumea are interesul ca acești oameni să treacă la treabă cât mai curând posibil. Și încă două observații. Mai e un principiu asupra căruia n-am uh, convenit de la început, dar care văd că se desprinde încet, încet. E vorba de uh, tratamentul egal al uh, cetățenilor din țările terțe. Și să nu uităm că avizul final la vot în plenară nu va fi rezultatul unui trialog sau a negocierilor tripartite. Eu uh, nu pot decât să laud președinția malteză pentru ceea ce a făcut. Unele state membre vor uh, promova poziția uh, Consiliului în direcția opusă, dar noi votăm aici pentru ceea ce credem, în concordanță cu principiile noastre. Nu o să intrăm în negocieri în care Consiliul să ia o poziție uh, opusă și să încercăm să găsim un compromis. Nu. Vom mai avea o întâlnire la Strasburg, probabil, și vom finaliza pachetul. Cred cu tărie că putem găsi un uh, acord în uh, legătură cu majoritatea amendamentelor. Mulțumesc! Mulțumim, domnule raportoare, și raportorilor din umbră pentru această discuție. Ideea este că această legislație se referă la migrație și azil și nu la piața muncii. Trebuie să, se, să separăm lucrurile și temerile juridice. E clar că există dificultăți de integrare a acestor persoane pentru că nu avem legislație armonizată și lucrurile devin foarte complexe. Cred că în această dimineață am acordat uh, o atenție adecvată subiectului. Încă o dată mulțumiri Sofiei și raportorilor din umbră pentru această dezbatere. Pe 24-25 aprilie se va vota la LIBE acest aviz. Și acum avem o prezentare, o să se reducă luminile. Punctul 17 de pe ordinea de zi. După cum știți, Europol a stabilit în februarie anul trecut un centru dedicat um, uh, combaterii traficului cu uh, emigranți Avem acum alături de noi pe domnul Crepinco, care va prezenta rezultatele activității acestui centru. Vă salut, sunteți foarte bine venit și dacă totul este pregătit, putem să începem. Încă o dată bun venit, domnule Crepinco, șeful centrului Uh, pentru combaterea traficului de migranți din cadrul Europol. Vă dau acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Este o mare onoare să fiu fața dumneavoastră astăzi, mai ales să vă vorbesc despre o temă atât de importantă, combaterea rețelelor de trafic cu emigranți. Aceste rețele profită de situația disperată în care se află uh, emigranții în, uh, pe, pentru a-și umfla buzunarele. Prezentarea mea o să uh, se referă un pic la situația din trecut, apoi vom vedea ce se întâmplă acum și la ce ne așteptăm pe viitor. Nu trebuie să merg mult în uh, urmă pentru a vă povesti cum uh, s-a schimbat peisajul în Europa în urma activității acestor rețele de trafic. Am observat însă cu toții o creștere substanțială a activităților infracționale anul trecut, de aceea am uh, lansat acest uh, centru la Europol și vreau să fie foarte clar că singura noastră Uh, țintă o reprezintă rețelele de traficanți și nu uh, avem uh, legătură cu alte rețele de contrabandă sau mai știu eu ce. Am avut prima aniversare în urmă cu câteva săptămâni și am uh, invitat uh, reprezentanții ai centrelor de combatere a traficului uh, din statele membre, dar și din țări terțe și am discutat împreună cum să acționăm în continuare. O să vă povestesc despre rezultatele din 2016 ceva mai târziu, dar am să încep acum cu câteva dintre constatările cheie ale acestei întâlniri. Avem nevoie nu numai de o abordare internațională, ci și multidisciplinară, pentru că uh, sunt multe aspecte cu care trebuie să ne confruntăm în combaterea acestui fenomen. Avem uh, uh, trei piloni pe care acționăm. Înțelegerea uh, utilizării rețelelor sociale, înțelegerea și combaterea utilizării documentelor falsificate sau contrafăcute uh, pentru traficul uh, cu imigranți și, de asemenea, uh, sondarea internetului întunecat, cum se numește, unde uh, aceste rețele își uh, dau întâlnire. Deci e nevoie de uh, foarte multe informații, mai ales din țări non-europene, din Africa, cele care folosesc uh, ruta Mediteranei centrale. Acum câteva cuvinte în legătură cu ceea ce au făcut statele membre și Europol în 2016 de la înființarea acestui centru am asistat la o creștere fără precedent a numărului de suspecți de trafic. Mai mult de 17.000 de noi suspecți au fost adăugați în bazele noastre de date, ceea ce ridică numărul suspecțiilor la vreo 50 de mii. Este de asemenea un fenomen de migrație de la alte tipuri de infracțiuni către acest tip de trafic, pentru că se pare că a fost uh, o întreprindere foarte profitabilă pentru acești uh, infractori. Se, <clears throat> chiar uh, am constatat că se face publicitatea acestui tip de activități. Am încercat să înțelegem mai bine fenomenul în, <clears throat> împreună cu autoritățile din statele membre care Uh, se ocupă de uh, traficul de emigranți. Am primit uh, și am schimbat între noi peste 11.000, aproape 12.000 de mesaje operaționale încercând să păstrăm legătura și să cooperăm în legătură cu definirea și identificarea acestui tip de infracțiuni. Acordăm o foarte mare atenție um, aspectului legat de documente contrafăcute. Aceste rețele care se ocupă cu contrafacerile uh, nu sunt implicate doar în traficul de emigranți, ci și în um, alte tipuri de infracțiuni și chiar în activități teroriste. Am deschis peste 2000 de noi cazuri anul trecut, uh, nu numai în punctele fierbinți, uh, Grecia, Italia, ci și în alte uh, state membre și am dedicat peste 1800 de zile de lucru ale personalului nostru acestor activități. Împreună cu Frontex analizăm Uh, rapoartele și poveștile pe care le spun acești uh, emigranți pentru a înțelege mai bine cum funcționează, cum este organizată uh, crima organizată, cum se fac plățile, cum sunt atrași oamenii și auzim foarte adesea povești îngrozitoare despre condițiile în care sunt trata, transportați acești oameni Uh, către Uniunea Europeană și în interiorul Uniunii. Am avut o întâlnire operațională cu partenerii noștri în fiecare săptămână. Nu ne întâlnim uh, tot timpul cu statele membre uh, sau cu omologii noștri din statele membre, însă încercăm să ne coordonăm activitățile. În uh, aproape 500 de uh, cazuri uh, am încercat, adică am, am reușit să uh, destabilizăm, să perturbăm uh, rețelele de, de traficanți. Uh, from our member states, uh, deployed our am uh, desfășurat experți atât în hotspoturile din Italia, cât și din Grecia, nu doar pentru a uh, stimula combaterea introducerii ilegale de migranți, ci și pentru a spori controlele de securitate la intrarea în Uniunea Europeană. Am avut 27 de zile de acțiuni comune în 2016. Europol a avut destul de puține acțiuni comune în ultimul an, însă este important să colaborăm și cu alți actori uh, de la Vamă, Poliția de Frontieră, nu doar pentru a combate mm, contrabanda, ci și crima organizată în general, pentru a uh, spori impactul acțiunilor noastre asupra grupărilor de crimă organizată. Aceasta a fost partea operațională. Avem un aspect strategic foarte puternic al uh, muncii Centrului European privind introducerea ilegală de migranți. Informăm regulat nu doar Parlamentul, ci și Consiliul și Comisia ca parte a muncii noastre și uh, analizăm uh, situația în domeniul uh, crizei migrației în colaborare cu partenerii, participăm la evenimente locale și globale de informare. Și cred că merită menționat că împreună cu partenerii de la Frontex am uh, discutat cu reprezentanții uh, autorităților de aplicare a legii din Africa, la Niger acum câteva săptămâni, încercând să găsim soluții de sporirea cooperării cu ei. Trebuie să vă spun că ne-am concentrat în permanență pe respectarea nivelului adecvat de drepturile omului, protecția datelor și alte aspecte. Trebuie să uh, acționăm în afara Uniunii Europene dacă dorim să combatem cu succes toate grupările de crimă organizată. Aș spune că am avut mare succes în combaterea crimei organizate în Uniunea Europeană, însă avem în continuare posibilități de ameliorare în combaterea bandelor criminale din afara Uniunii Europene. Avem parteneri capabili uh, de a gestiona activitățile de combaterea crimei organizate și uh, acționează în mod adecvat, după cum am spus mai devreme. Acum uh, câte ceva despre viitor. V-am vorbit despre tentativele noastre de a crea parteneriate cu state cheie de pe continentul african și vom continua cu echipele de uh, sprijin mobil pentru statele membre, dar și pentru parteneri terți, pentru a ne apropia și mai mult de clienți ca să reducem uh, perioada de timp necesară până când informația ajunge la închetatorii uh, cheie uh, din teren, de pe teren. Am lucrat cu partenerii cheie, am menționat de multe ori Frontex, EUNAV Formed, operațiunea Sofia reprezentată la IMSC, unde uh, facem schimb de informații cotidian cu privire la ce se întâmplă pe teren. Și de asemenea colaborăm cu Interpol, proiectul ISON, dar avem și alte proiecte cheie pentru succesul nostru. Vom avea peste câteva săptămâni un nou, un nou temei juridic de la 1 mai, care ne va permite o flexibilitate sporită pentru schimburile internaționale și, desigur, vom menține un regim solid de protecție a datelor, pentru că acesta este unul din motivele principale pentru succesul Europol. Și ne vom strădui să facem tot ce putem pentru a uh, respecta declarația de la Malta și a securiza ruta din centrul Mediteranei pentru a dezvolta capacitățile împreună cu partenerii pentru a crea parteneriatul de punere în aplicare, de aplicare a legii în afara Uniunii Europene. Aceasta a fost scurta mea prezentare. Aș dori să subliniez că niciodată nu uh, s-au organizat mai multe investigații penale împotriva bandelor de uh, uh, care introduc ilegal migranți. Niciodată nu am avut un schimb de informații atât de puternic, atâtea uh, Uh, reușite, însă ne așteaptă totuși multe provocări în continuare, mai ales în ceea ce privește combaterea crimei organizate în afara Uniunii Europene. Și uh, asupra acestor lucruri ne vom concentra activitățile în viitorul apropiat. Vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc uh, foarte mult! Ne bucurăm foarte mult, domnule Crăpin, să auzim ce ați făcut în ultima perioadă după cum știți, uh, și noi avem o colaborare strânsă cu Europol, deci pentru noi e vorba de responsabilitate democratică. Probabil că spun ceea ce știe toată lumea deja, însă subiectele sunt extrem de importante din perspectiva securității și stabilității. Și ținând cont de aceste lucruri, e clar că sunt mulți colegi care doresc să intervină, să comenteze sau să vă pună întrebări. Am vorbit despre aspectele instituționale. Domnul Diaz de Mera este colegul responsabil de Europol, așadar îi dăm cuvântul. Domnul Diaz de Mera. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc, domnule Crepinco, pentru prezență și pentru informațiile referitoare la succesele Centrului uh, European de combatere a uh, introducerii ilegale de migranți, care există de un an de zile și are rezultate foarte pozitive. Aș dori să vă, spun, să vă pun câteva întrebări. Ați uh, vorbit despre posibilitatea reală de cooperare cu state din Africa și din Orientul Mijlociu. Ați uh, menționat Nigerul. Acesta este un punct strategic. Avem uh, însă un tip de infracționalitate diferit, unde se încadrează și uh, traficul de persoane. Luni, ministrul de interne din Franța și ministrul de interne din Spania au mers în Niger pentru a semna un protocol cu autoritățile din această țară. Pentru a neutraliza aceste rețele. Aș vrea să știu dacă sunteți parte la această convenție și dacă IMSC participă, deci, la această convenție. Apoi aș dori să fac încă un comentariu. Dacă există posibilități reale de cooperare și experiență în combaterea criminalității, mai ales în Africa, această luptă împotriva rețelelor infracționale care practică traficul de persoane și introducerea ilegală de migranți. Cred că putem, puteți să-mi dați răspunsul, nefiind vorba de informații confidențiale, însă vreau să vă întreb dacă ar fi posibil să se uh, instaleze, să se creeze rețele de contacte în aceste uh, puncte de origine și de tranzit uh, fierbinți. După părerea mea, e mai bine să acționăm acolo, la fața locului și nu în hotspoturile din Grecia și din Italia. În Grecia și în Italia suntem în etapa finală a luptei împotriva criminalității și dacă vom lucra așa cu o rețea de contacte în hotspoturile din statele de origine, vom putea să neutralizăm aceste rețele și să salvăm mii de vieți. În cele din urmă, o ultimă observație. Există o um, rețea foarte extinsă în colaborarea cu Frontex. Comunică cele două um, agenții. Pentru că e vorba de domenii de competență, mai ales când vorbim de uh, acțiunile Um, la sol. Că aș vrea să știu care e delimitarea de competențe între EMS și Frontex. Care este limita între cele două? Ați spus că așteptați un nou temei juridic. Acest temei juridic este strâns legat cu data de 1 mai. La 1 mai vine regulamentul Europol și trebuie să vedem cum vom putea coordona toate aceste acțiuni. Mulțumesc! Okay, thank you. And... Mulțumesc! Domnule Diaz de Mera, într-adevăr trebuia să vă referiți la toate aceste aspecte instituționale, dar pe ceilalți colegi de pe lista lungă care urmează, aș vrea să-i rog să nu depășească două minute. Domnul Iurec. Bardzo dziękuję i bardzo krótko. Mulțumesc mult. Aș dori să mă exprim concis. În primul rând, vreau să mulțumesc invitațiilor noștri pentru munca depusă, munca grea pe care o realizați. Trebuie să punem în aplicare toate prevederile legale pe care le-am adoptat. Și acum aș vrea să aflu următoarele lucruri. Din punctul de vedere al legislației, ce fel de modificări v-ar putea ajuta? Cum am putea să facem mai grea viața traficanților de persoane uh, și rețelelor care introduc ilegal migranți? Ce măsuri să adoptăm ca să vă ajutăm? Să ne aducem aminte că în aprilie 2015 Consiliul European a luat o decizie menită să permită combaterea la fața locului a acestor rețele infracționale, însă după aceea ne-am dat seama că obstacolele juridice erau atât de mari și că în același timp ne bazam doar pe instrumentele ONU și nu pe altele, deci nu am obținut mare lucru și până la urmă măsura nu a avut succes. Același lucru e valabil și pentru operațiunile din Marea Egee. Cred că toate aceste lucruri trebuie puse în evidență. În ceea ce privește Consiliul de Securitate al ONU, Țara care a susținut cel mai mult interesele Europei a fost Regatul Unit și pentru asta aș vrea să le mulțumesc. Thanks a lot, Thank you, no, no, sorry. Eh, sorry. Scuze, Birgit, nu e încă rândul tău. Doamna Ernst. Cornelia. Ja, ich hätte nichts dagegen gehabt. Na, nimic împotrivă dacă vorbește Birgit, dar în fine. Acesta este un subiect Uh, care mă chinuie, pentru că sigur că cea mai bună soluție ca să combatem intrarea, introducerea ilegală a migranților este să creăm căi legale de intrare în Uniunea Europeană. Și cred că cea mai mare problemă nu e traficul de diamante, ci situația persoanelor care vin din diferite regiuni către Europa. Eu sunt totdeauna foarte sceptică uh, în uh, această privință, dar când vorbim de aceste rețele de introducere de migranți ilegală, vreau să vă rog să-mi spuneți ce fel de rețele sunt, cât de multe rețele sunt, au fost uh, uh, descoperite. Când se descoperă o rețea, se creează imediat alta, o structură nouă în loc, uh, se dezvoltă și uh, cum se întâmplă? Vă dați seama de acest lucru imediat? Se poate împiedica acest fenomen? Cum procedați? Ne puteți vorbi despre structura rețelelor de introducere de migranți, care sunt legăturile, cum se acționează exact? Și de ce considerați că activitatea dumneavoastră poate realmente să ducă la o reducere a intrării ilegale de migranți sau, din potriva, această activitate va crește dată fiind înrăutățirea condițiilor din statele de origine. Și cam atât. Domnul Ștetina. za slovo, pane předsedající. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă mulțumesc pentru prezentare și pentru explicațiile foarte clare. Și am o întrebare. În ce măsură poate Europol să contribuie la eradicarea acestei activități de introducere ilegală de migranți în uh, cent- pe ruta central-mediteraneană? Iar uh, operațiunea Sofia, în ce măsură vă ajută? Mulțumesc. Thank you, Mr. Costa, Mulțumesc, domnul Costa. Ja, vielen Dank für Ihre Costa. Mulțumesc. Uh, pe mine mă interesează ce fel de oameni sunt cei care stau uh, la baza acestor rețele, pentru că am auzit diferite uh, rapoarte. Se spune că sunt oameni care înainte erau pescari și că um, apoi, uh, din cauza acordurilor comerciale dintre Uniunea Europeană și statele lor de origine, și-au pierdut locurile de muncă și deci au fost nevoiți să-și asume această nouă activitate. Ne puteți spune mai multe despre oamenii care activează în acest domeniu? Ähm, în același timp, e clar că ar fi mai bine combătut acest fenomen nu doar prin crearea de căi legale de acces în Uniunea Europeană, ci și prin combaterea cauzelor migrației. Pe mine m-ar interesa dacă aveți informații despre modul în care, se, în care um, traficanții îi tratează pe migranți. Aveți informații primite poate chiar de la migranți? Um, se, chiar deja faptul de a urca migranții pe bărci uh, nesigure este o infracțiune, este o crimă, însă aș vrea să știu dacă se întâmplă lucruri mai grave, dacă traficanții le fac practic migranților lucruri mai grave. Mulțumesc, Bodil Valera. Oh. Jan uh, Mulțumesc, îl înlocuiesc pe colegul meu și uh, ni s-a spus că acest subiect include încă un subiect referitor la o bază de date. Da, uh, scuze, Bodil, a fost emisiunea, o misiune mea. Trebuia să spun în introducere că în cadrul descărcării bugetare privind uh, baza de date World Check, uh, ar trebui să discutăm și acest subiect. Deci îmi pare rău că n-am spus. Ai dreptate. Europol folosește baza de date Private World Check și își reînnoiește autorizația în fiecare an. Noi avem niște preocupări în acest sens, pentru că această bază de date e foarte controversată, pentru că de multe ori creează legături sau evidențiază legături între indivizi și organizații teroriste numai uh, uh, pe o bază foarte fragilă, fără probe clare. Avem câteva întrebări. Am vrea să știm cum folosește Europol această bază de date uh, World Check în munca sa de zi cu zi poate, ce impact poate avea găsirea numelui unui individ în acea bază de date asupra respectivului individ? Se fac și verificări încurcișate cu alte surse? Europol spune că informațiile din surse deschise, cum este World Check, nu se folosesc pentru a se uh, verifica adecvarea informației. Nu se folosesc fără să se verifice dacă informațiile sunt adecvate. Dar dacă este așa, atunci de ce se mai folosește acea bază de date? Și cât costă autorizația de a folosi această de baze, bază de date pe an și de când folosește Europol baza de date respectivă? Comisia a răspuns la întrebarea scrisă a lui Sofie și lui Ian de anul trecut, spunând că nicio instituție și agenție UE nu folosește această bază de date, World Check. E clar că nu era adevărat. Comisia ar trebui să-și rectifice răspunsul și să pună la dispoziția Parlamentului European o listă de instituții europene care folosesc și plătesc pentru a putea folosi această bază de date. În ceea ce privește traficanții, cred că singurul mod de a combate acest fenomen este să creăm căi de acces la acces în Uniunea Europeană atât pentru solicitanții de azil cât și pentru migranți. În ceea ce privește traficanții, cum definiți un traficant? Cine este infractorul? Sunt doar traficanții în sine sau toți cei care ajută? Sunt unor și judecători și ONG-uri și aceia sunt incluși în aceeași categorie de infractori? Sau cum? Care e definiția? O să primim uh, informații despre World Check la sfârșit, după ce răspundeți dumneavoastră. Doamna Vergia. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc invitatului nostru. Am ratat începutul prezentării, vă rog să mă iertați. Eu sunt raportoare la Comisia pentru Drepturile Omului pe chestiunile de migrație și drepturile omului în state terțe, deci voi încerca să mă acces pe acest subiect. Cooperarea cu statele din Africa este un subiect important, după cum se vede și din declarația de la Malta, mai ales cu statele din Africa. Însă, după cum spunea și colegul Diaz de Mera, cred că cooperarea cu statele din uh, Africa trebuie să se facă exact în aceleași condiții cu statele din Africa de Nord, cât și cu cele din Africa de Vest. Pentru că, deocamdată, de multe ori, standardele nu sunt aceleași și în Africa de Nord și în cea de Vest. Sunt diferențe. Împreună cu mai mulți colegi, am uh, fost în misiune în Sudan în decembrie. În această delegație am uh, auzit multe despre cooperarea cu Europol. Și deci aș vrea să aflu mai multe. Cooperăm cu poliția dintr-un stat ca Sudanul? Respectăm drepturile omului? Uh, cred că în aceste situații trebuie să fim precauți. Nu sunt convinsă că se aplică principiul precauției necesar. Se pare că autoritățile sudaneze sunt vag implicate în uh, traficul de persoane, în introducerea ilegală de migranți. Sudanul este o placă turnantă a migrației. Deci aceste subiecte ne preocupă și aș încheia cu un exemplu. De 9 luni, Melanie Bere un tânăr eritrean este la închisoare de 9 luni. Toată lumea știe că e nevinovat, că nu el trebuia închis, că cel care trebuia închis se află încă în Sudan. Chiar autoritățile din Eritrea au spus că s-au înșelat cu privire la persoană. Autoritățile sudaneze în domeniul um, migrației au spus și ele că au greșit persoana, dar acest tânăr este în continuare la închisoare. Deci, dacă există o cooperare polițienească, nu cumva aceasta ar trebui să uh, fie măcar utilă pentru asta, atunci când un nevinovat e închis de 9 luni pentru că s-a greșit persoana? Cred că îmi scapă mie ceva. Aș vrea să știu care e realitatea acestei cooperări, la ce folosește și dacă nu folosește nici măcar pentru a fi uh, grațiați cei închiși pe nedrept de 9 luni, eu nu știu ce să mai cred. Îmi pare rău, dar uh, sunt cu gura căscată în urma acestei povești. Mulțumesc, doamna Winberry. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumim pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o. Vorbim despre 50.000 de traficanți E o cifră exorbitantă și sigur înțeleg că e greu să controlezi situația, dar iată și întrebarea mea. Fluxul migratoriu dinspre Turcia, uh, dinspre Turcia spre Grecia a scăzut, dar a crescut dinspre Libia înspre Italia. În luna martie, am uh, avut o majorare cu 57% față de aceeași perioadă anul trecut, ceea ce este, bineînțeles, uh, îngrijorător. Știm că multe persoane uh, care fac parte din uh, operațiunile de salvare fac parte din uh, ONG-uri. Uh, 44% din uh, aceste echipe de uh, salvare sunt organizații voluntare am auzit, uh, am citit în uh, presa uh, din Germania că directorul Frontex a criticat faptul că aceste organizații benevole cooperează cu traficanții. Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră. Considerați că este o problemă și ce ar trebui să facem în acest sens? Mulțumesc. Pe Țipăl acum. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru confuzia dinainte. Aș dori să mă refer la un punct din prezentarea dumneavoastră. Ați vorbit de acoperirea lacunelor din serviciile secrete prin uh, schimb sportit de cooperare și schimb de informații. Uh, avem o dezbatere europeană foarte aprinsă legată de schimbul de informații, dar în contextul combaterii traficului, credem că avem nevoie de informații și în legătură cu ce se întâmplă în țările de origine și de tranzit. Și deci, uh, în această ordine de idei, prima mea întrebare este dacă există surs uh, finanțare fiabilă și dacă constatați că aceste țări sunt dispuse să coopereze și să combată mai eficient aceste organizații criminale. Al doilea aspect, și aici uh, mă suprapun cu cele spuse de antevorbitorii mei, unii dintre ei, e clar că Europorul și anchetele polițienești sunt foarte importante pentru a combate aceste rețele mafiote, dar mie mi se pare că dacă nu ne axăm decât pe cooperarea polițienească, nu vom uh, rezolva situația. Ne puteți spune dacă, conform informațiilor pe care le aveți, pe lângă cooperarea polițienească cu țări terțe, se sprijină și alte forme de cooperare cu alte agenții, alte servicii. Uh, uh, în alte domenii, deci uh, cooperare economică, asistență pentru dezvoltare și așa mai departe, pentru a avea o, o vedere de ansamblu în combaterea criminalității. Mulțumesc și în fine, Sofie Fet. Mulțumesc că o întrebare succintă, nu în legătură cu traficul, ci în legătură cu uh, verificarea de care s-a vorbit, în pofida în pofida acestei verificări pe care o efectuează Europol, după ce uh, am avut această scurgere de documente, uh, de ce nu am primit un uh, răspuns foarte clar? Uh, nu mai putem avea încredere în Europol dacă Europolul nu ne spune clar ce metode folosește lucrurile pot degenera, e normal, dar avem nevoie de uh, mai multe informații în legătură cu felul în care folosiți aceste baze de date, care sunt baze de date comerciale. În răspunsurile dumneavoastră ați spus că noi nu le folosim ca să identificăm persoane, ci doar să avem uh, un supliment de informații la informațiile existente. Dar e vorba de informații din surse publice, nu au fost uh, verificate. Eu nu sunt polițistă, dar aș dori să știu uh, cum folosiți mai aceste baze de date. Și apoi aș dori să ne furnizați informații în legătură cu alte bate de date asemănătoare pe care le folosiți. Da, aveți aici un uh, cocktail de întrebări, dar uh, experiența noastră cu Europolul este foarte vastă și uh, avem uh, și schimb de informații. Sigur că acesta este miezul activității Europol dar uh, sigur că uh, combaterea traficului uh, este un subiect extrem de important. Domnul Diaz de Mera a prezentat situația din punct de vedere instituțional, ceilalți colegi au evidențiat alte elemente. Cam asta este panoplia noastră aici la Libe, deci vă rog să încercați să răspundeți. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru lista cuprinzătoare de observații și de întrebări. O să încerc să răspund uh, la toate. Dar înainte aș dori să subliniez uh, câteva aspecte. Știu că uh, cunoașteți felul în care funcționăm, care este mandatul nostru și așa mai departe, dar aș dori să mai subliniez ceva. Toate informațiile pe care le avem în bazele de date ne sunt furnizate de către statele membre uh, în calitate de contribuții, nu doar din state membre, ci și Uh, din partea unor uh, parteneri operaționali și uh, câteodată chiar de la agenții care nu se ocupă cu aplicarea legii. Dar Simon se va referi la, la acest aspect când va vorbi despre RULCEC. Poate că prezentarea mea nu a fost suficient de uh, clară. În contextul cooperării cu Africa și cu țările africane, deocamdată putem spune că această cooperare este zero, este nulă. Deci, Europol nu are niciun fel de uh, legătură cu niciun fel de autoritate de punere în aplicare a legii din Africa. Însă, având în vedere că ne mândrim foarte mult cu uh, rezultatele obținute în Europeană, Uh, ne dăm seama și că atunci când uh, migranții au ajuns în urma contrabandei pe teritoriul european, e clar că nu mai putem împiedica uh, exploatarea lor. Și deci trebuie să vedem cum putem să abordăm țările africane și având în vedere situația dificilă în unele dintre ele în ce privește protecția datelor, pierderea capacităților, protecția vieții umane și așa mai departe, încercăm să fim foarte prudenți și de aceea progresul este atât de lent. Însă, așa cum am spus, am uh, fost în Niger, am prezentat activitatea noastră și posibilitățile pe care le oferă și dintre 25 de țări reprezentate în această reuniune, foarte puține ne-au abordat și și-au exprimat interesul în legătură cu o eventuală cooperare viitoare. Sigur că ne aflăm la începutul unui proces care va dura destul de mult și aici, pentru a uh, da răspunsul la prima întrebare, aș dori să subliniez că atunci când am vorbit cu experții din uh, Spania și din Franța, care sunt implicați în acest proiect din Niger, aceste echipe comune de anchetă cu autoritățile din Niger, și am spus că Europol ar uh, trage foloase și de pe urma acestei cooperări, care se află în faza incipientă, putem spune că avem de-a face cu un model de cooperare care poate să fie repetat pe viitor. Deci un stat membru merge la fața locului și dobândește informații și după aceea devine uh, gardianul informațiilor uh, respective, sigur cu respectarea drepturilor omului și așa mai departe, Europolul interpretează aceste date pentru a identifica cazuri din Europa și a face legătura cu traficanții din Africa. Deci, nu putem vorbi despre o experiență africană deocamdată, așa cum spuneam, dar e una dintre posibilitățile prin care ne încercăm să ne asigurăm că corectăm acest neajuns. Sigur că ar fi bine să avem sursele noastre în hotspoturile din Africa și astfel încercăm să, prote- să, să procedăm, pentru că e foarte important să înțelegem cum uh, sunt uh, motivați oamenii ca să se mute, um, ca să se deplaseze, cum fac obiectul traficului și uh, cum sunt expuși la traficul respectiv. A mai fost o întrebare în legătură de motivație. Cum sunt convinși acești oameni? Înțelegem că situația economică și alte împrejurări e foarte grea în multe state africane și pentru aceste persoane Europa Uh, reprezintă tărâmul făgăduinței. Când cineva, un membru al familiei, ajunge în Europa și trimite ceva bănuți acasă, e, crește cota familiei respective. Deci uh, înțelegem cum sunt motivați uh, oamenii respectivi, dar trebuie să ne întrebăm cât trebuie să se îndatoreze familia pentru ca persoana respectivă să fie trecută în Europa de către acești traficanți. Sigur că aici vorbim de aspecte socioeconomice, nu este domeniul nostru de competență, dar indiferent de uh, cât de aproape ar fi aceste activități de uh, coasta libiană, uh, activitățile din Mediterana au, au crescut anul trecut și cre, cresc și în acest an. În ce privește relațiile cu Frontex, ne bucurăm de faptul că mandatul Frontex a fost sporit Frontex ne poate ajuta să primim, uh, să dobândim informații din regiunile uh, de frontieră și în ce privește criminalitatea transfrontalieră. Uh, Europol rămâne agenția de uh, informații secrete, cea mai importantă. Deci noi suntem cei care uh, derulăm uh, anchete în acest domeniu al criminalității organizate. Um, unele anchete sunt importante pentru o țară, uh, dar uh, noi uh, avem o privire de ansamblu și deci obținem un context uh, mai vast uh, transfrontalier. În ce privește noul temei juridic, deși el ne va da posibilitatea să avem relații mai strânse cu țări care nu au o cooperare operațională cu noi sau cu Europol, încercăm să creștem opțiunile, dar încercăm să cooperăm și cu agențiile care nu se ocupă de aplicarea legii. Dar nu vom avea o situație în care oricine poate veni la Europol. Noi vom rămâne agenția UE care acordă sprijin statelor membre pentru a combate criminalitatea organizată. Deci posibilitățile nu sunt chiar nelimitate, dar Uh, ele ne permit uh, să ne permitem uh, nivelul ridicat de securitate a informațiilor și a datelor care sunt puse la dispoziția noastră. În legătură cu rețelele, felul în care ele sunt organizate. Am publicat în urmă cu o săptămână SOCTA, deci evaluarea amenințării. Nu ne referim doar la rețelele de traficanți, ci și la criminalitatea organizată din Europa Uh, și uh, de peste granițe și am identificat cam 5.000 de astfel de rețele mafiote pe teritoriul Uniunii Europene. Ce constatăm e că există forme foarte diferite de criminalitate organizată. Nu mai avem uh, criminalitate organizată pe stil vechi, în care există un lider, un mafiot, cu o structură rigidă. Se, în care se cooperează pe o Uh, durată lungă, deci pe baza rubede, deci cu rubedenile, cu uh, legăturile de cartier și așa mai departe, nu. Observăm că sunt niște rețele așa uh, care sunt în evoluție, două, trei grupuri mai mici fac infracțiuni, se reunesc și după aceea se sparg și se unesc altfel între ele. Deci, sigur că trebuie să ne dăm seama că și viața noastră e cumva mai Uh, dezlânată și în ce privește furnizorii de servicii, cine, uh, pune, cine oferă serviciul cel mai uh, ieftin și așa mai departe. Deci e un fenomen care ne afectează pe tot și e normal să fie așa. E greu să ajungem la un numitor comun. Există mai bine de 100 de naționalități implicate, marea majoritate a acestor rețele criminalitate care au fost dezmembrate au fost multinaționale și uh, grupuri religioase diferite uh, sunt implicate în aceste activități. Uh, deci nu putem spune că avem un uh, model de uh, grup sau de bandă criminală și că mm, asta e, pe ei trebuie să-i căutăm. Ce facem noi pentru a uh, pune piedici în luate activităților de trafic în uh, pe ruta Mediteranei Centrale? Am încercat să vă explic în uh, prezentarea mea. La EMS avem uh, um, un omolog din Spania. Uh, încercăm să înțelegem în ce constă operațiunea Sofia, care e misiunea sa și uh, um, această, această persoană de contact ne transmite și informații relevante pentru noi. Sigur că Uh, activul nostru principal îl reprezintă uh, informațiile pe care astfel le privim și pe care le trimitem uh, statelor membre, nu doar Italiei și Spaniei, ci tuturor statelor membre care pot participa în lupta împotriva acestor rețele criminale. S-a mai pus o întrebare în legătură cu traficanții sau călăuzele din Africa. Eu nu am un răspuns concret din motivul pe care le evocam înainte, respectiv că Începem să înțelegem cum uh, se desfășoară aceste activități în Africa, însă nu uh, sunt în stare deocamdată să vă pot da informații mai clare. Sper să fie posibil pe viitor, dacă obținem mai multe informații din partea statelor membre, dar și din partea altor actori în Africa. Sigur că migrația este un uh, fenomen complex și aplicarea legii nu este o soluție de tip uh, panaceu, e doar una dintre uh, dintr-o listă lungă de activități. Am participat la grupul la nivel înalt de la Valeta, pe lângă summitul de la Valneta, în urmă cu câteva săptămâni. Am discutat uh, cinci piloni pentru combaterea migrației. Sigur că aplicarea legii este unul dintre acești piloni, unul, unul dintre instrumentele din setul de instrumente din trusa de scule, dar cu siguranță nu instrumentul magic. Cum am putea defini, defini traficanții? Europol nu poate propune o definiție. Noi vorbim despre uh, suspecți care săvârșesc uh, astfel de activități uh, trebuie ca persoana respectivă să fie, să facă obiectul unei anchete penale într-un stat membru informația să ne parvină și, deci, astfel, persoana respectivă este considerată suspect de activități de uh, trafic. E o nuanță juridică, dar uh, în ce privește definiția um, uh, traficanților în statele membre, sigur că există diferi, uh, definiții diferite, deci nu Europol uh, definește acest concept, ci statele membre. Și sunt de acord că, bineînțeles, există o diferență foarte mare atunci când vorbim de Cornul Africii și Africa de Vest și, așa cum spuneam și înainte, va trebui să ne continuăm uh, acțiunile. Sigur că protecția drepturilor omului, protecția datelor personale, uh, având o prioritate majoră pentru noi. Nu suntem la curent în legătură cu activitățile concrete din aceste țări, așa cum spuneam și înainte, dar aplicarea legii înseamnă aplicarea legii în vigoare uh, la fața locului, dar trebuie să ne asigurăm că se uh, protejează uh, drepturile omului. So I think that I have a am încercat să răspund la toate întrebările și dacă nu, atunci, atunci îmi cer scuze, dar se pare că sunt și alte întrebări. Le aștept până răbdare, mulțumesc. Mi s-a părut că ați uh, avut o tentativă de răspuns la întrebarea mea, poate că n-am fost eu suficient de precisă, însă doream să știu dacă, așa cum mi s-a spus la fața locului, atât de către autoritățile sudaneze, cât și de către reprezentanții UE la fața locului, uh, Europolul a cooperat cu poliția sudaneză și dacă da, uh, de ce tip? Nu vorbesc de zvonuri. Autoritățile sudaneze și reprezentanții ambasadelor noastre la fața locului uh, ne-au informat în legătură cu acest acord. Aș dori să știu ce formă a luat această cooperare între Sudan și Europol. I would not like to, to comment on the... Aș dori să mă refer la sursele dumneavoastră. Persoana care v-a informat uh, e probabil de bună credință, dar Europolul nu are niciun fel de, co- de cooperare cu autoritățile sudaneze. Ok. Thank you very much. Mulțumesc, domnule Crapinco, și mulțumesc uh, echipei dumneavoastră. Așteptăm cu nerăbdare cooperarea între instituțiile noastre, dar sper că ați constatat cât de interesată este comisia noastră în această cooperare. Ne interesează foarte mult activitatea dumneavoastră, aspectele tehnice, cele legate de protecția datelor, dar și protecția drepturilor fundamentale și a drepturilor omului. Deci mulțumim foarte mult, vom continua în speranța că vom reuși să menținem acest interes reciproc. Mulțumim! A, îmi cer scuze, spune președintele și colegul dorea să spună câteva cuvinte. Fai, îmi cer scuze, vă rog să mă iertați. Aveți mare noroc că, că doamna Intevel vorbește cu altcineva, de aia nu a reacționat, pe dacă nu m-ar fi tras de urechi. Vă rog. Sofie, ne-a spus, te rog? de Rulcec. Răspunsul pentru Rulcec. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați, mulțumim pentru informații și aș dori să vă vorbesc de această bază de date Rulcec. Scopul nostru este să sprijinim anchetele din statele membre pentru a combate criminalitatea organizată, terorismul și alte forme de criminalitate, așa cum uh, o prevede temeiul juridic. Europolul tratează informații în cadrul anchetelor Uh, lansate de către statele membre și partenerii operaționali. Și în acest uh, context, informațiile relevante care sunt puse la dispoziția Europol de către partenerii noștri este verificată, uh, batele, informațiile sunt verificate sau coroborate cu bazele noastre de date. După cum știți, noi efectuăm o evaluare a fiabilității surselor și a curateței informațiilor furnizate de către statele membre și de către partenerii operaționali. Aceste criterii, care uh, Uh, sunt vizate de articolul 29 din noul uh, regulament uh, Europol, fiabilitatea surselor și acuratețea informațiilor, reprezintă o cerință juridică întotdeauna respectată de Europol în practică. E important să știți că în baza articolului 29 evaluăm datele specifice și a informațiilor de comun acord cu statul respectiv care ni le pune la dispoziție. Rulcec uh, folosește și uh, surse de tip open source pentru a suplimenta informațiile care sunt la dispoziția noastră, așa cum se procedează și în statele membre. Informația din surse de tip open, precum Rulcec, nu este folosită pentru a corobora uh, acuratețea informației sau fiabilitatea sursei. Acum aș dori să mă refer la aspecte practice. Open sources sunt folosite întotdeauna pentru a completa informații uh, de către uh, autoritățile de aplicare a legii, dar nu și pentru a evalua aceste informații. Uh, informațiile secrete fac parte din misiunea Europol, deci noi uh, acordăm mare atenție acestor informații. Nici o măsură de aplicare a legii, deci uh, arestare sau mandat de anchetă, se bazează pe aceste informații. Europol, noi punem la dispoziția statelor membre informații suplimentare pentru a, complica, pentru a completa această imagine a anchetei dusă la nivel național um, noi punem la dispoziția statelor membre aceste informații cu titlu uh, informativ. Noi uh, folosim aceste surse uh, într-un mediu sigur, putem să verifica uh, informații secrete pentru a obține această privire de ansamblu. În viața de zi cu zi, anchetatorii folosesc internetul pentru a verifica aceste date, dar având în vedere că mm, sursele Uh, suplimentare de informații nu primesc mai multă informație decât informația ca atare. Informațiile trebuie să fie verificate în mod rapid și unitar și nu prin verificarea sau accesarea a sute de pagini internet. Transparența este o prioritate pentru noi. Informațiile sunt de altfel disponibile pe pagina noastră internet. Sper că aceste informații să reprezinte un răspuns la felul în care folosim această uh, Uh, regulă de uh, rulcec. În orice caz, o să vă transmit informații în scris în legătură cu uh, informațiile operaționale și cu uh, licitațiile. Orice informație orală sau înscris ne-ar ajuta. Ne-am bucurat ca pe lângă informațiile suplimentare pe care ni le-ați putea înscris să uh, includă și uh, contribuția orală. Au fost uh, colegi care nu au participat la reuniune și deci un răspuns cât mai cuprinzător ar fi util pentru toată lumea. V-am fi, v-am fi recunoscător dacă ați putea trimise un astfel de răspuns înscris secretariatului. Mulțumim pentru această dezbatere aprofundată, mulțumim pentru această prezentare. Colleagues, we can move on. Putem trece la punctul 18. Propunerea pentru revizuirea directivei deci condiții de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate. Am avut 509 uh, amendamente am avut mai multe reuniuni cu raportorii din umbră și aș dori să le mulțumesc tuturor pentru eforturile depuse și pentru angajamentul manifestat față de acest uh, dosar. Le mulțumesc din suflet. O să vă fac o scurtă prezentare a stării de fapt privind propunerea mea pentru amendamentele de compromis. O să vă prezint uh, sub chestiunile pendinte și apoi o să le dau cuvântul uh, raportorilor alternativi. Colegii care nu sunt uh, uh, la curent cu dosarul, aș dori să le spun că abordarea mea a fost să ne asigurăm că acest uh, card albastru, care până acum a fost foarte puțin folosit, nu avem instrumente privind migrația legală, prea multe, așa cum s-a spus și la dezbaterea anterioară privind condițiile de privire. Deci acest instrument nu a fost folosit prea mult și a fost folosit chiar disproporționat în unele state membre unul sau două state membre și nici măcar acolo nu a fost foarte folosit. Deci ideea mea era ca prin această revizuire a sistemului cartului albastru să aduc uh, instrumentului mai multă credibilitate. Natalie, te scrii la cuvânt pentru mai târziu? Pentru dezbatere, bun. That's my general approach and... Asta e abordarea mea generală. Vreau să mulțumesc uh, raportorilor din umbră pentru angajamentul lor. Am primit deci 509 amendamente și trebuie să explic uh, și celorlalți membri că 54 sunt uh, de la Comisia pentru Locuri de Muncă. E un lucru destul de straniu, dar conform regulii 54 Acest lucru este posibil pentru că uh, Joana Bale este și membru al, acestui, al uh, acestei comisii. și uh, Comisia pentru locuri de muncă are competență în uh, <clears throat> partea privind articolele care vizează criteriile de admisie, refuz și retragere accesului pe piața muncii. În uh, raport cu cele, 900, cele 509 amendamente, zonele de interes sunt următoarele. Problema programelor naționale vis-a-vis -vis de un card universal pentru întreaga Uniune sau uh, depus amendamente care să permită programelor naționale să continue în paralel cu directiva. În raportul meu, uh, în proiectul meu nu am uh, uh Uh, acordat foarte mare atenție acestui aspect, dar cred că în uh, acest context este uh, datoria noastră să încurajăm statele membre să utilizeze mai mult procedura Blue Card. Deci, pentru că migrația este o temă sensibilă și avansată pe ordinea noastră de priorități. Acest domeniu este una dintre, această măsură e una dintre puține pe care le avem în legătură cu încurajarea migrației legale. Bun. În ceea ce privește alte zone cheie în care vom avea amendamente, uh, au la articolul 2, în primul rând, avem uh, amendamente cu privire la definiții problema ce înseamnă um, locuri de muncă de înaltă calificare, ce înseamnă um, activități comerciale sau de afaceri și ce dispoziții trebuie să adopte statele membre pentru a reglementa aceste lucruri. Deci intenționez să propun uh, compromisuri pe aceste teme, pe definiții. S-a mai pus uh, problema sferei de aplicare și aici au fost 28 de amendamente legate de sfera de aplicare, de la extinderea sferei de aplicare până la a, includerea solicitanților de protecție internațională sau a celor pe care statele membre nu îi pot uh, returna. Voi propune aici, uh, de asemenea, amendamente de compromis. Apoi, mai vine problema uh, unor uh, probleme sensibile, și anume pragurile salariale. Aici au fost uh, depuse mai multe amendamente, inclusiv pentru eliminarea pragurilor salariale, pentru a le păstra uh, benevole, pe de altă parte alții au cerut uh, obligativitate. Aici, pentru mine, este o prioritate și pentru raportorii din umbră să, venim, să ajungem la un compromis cu uh, Comisia pentru Locuri de Muncă și sunt sigur că raportorii din umbră vor uh, discuta despre această zonă cheie a avizului. Iar uh, competența partajată este un aspect important. Apoi, uh, șomajul temporar. Uh, și aici avem numeroase amendamente. S-a obiectat uh, destul de puternic și apoi um, s-a discutat despre ce se întâmplă cu membrii familiilor și aici voi propune amendamente pentru a reflecta seria de amendamente aceste discuții reprezintă priorități uh, cheie pentru grupurile politice și le vom discuta cu Comisia Locuri de Muncă, dar se creează și probleme, în sensul că temeiul juridic pentru migrație se leagă foarte strâns de temeiul juridic privind ocuparea, conform uh, regulii 54. În esență, abordarea mea ar fi să încerc uh, ca acest blue card să devină un instrument mai credibil cu toate sensibilitățile care țin de acest uh, domeniu. Deci vrem uh, să dăm o formă acestui proiect uh, și să includem toate detaliile de care vă vorbeam. Mulțumesc uh, raportorilor din umbră pentru tot ce au uh, făcut până acum și acum am să dau cuvântul colegilor mei cu care lucrez pe acest proiect. De la PPE și ECR nu uh, ni s-au putut alătura astăzi raportorii din umbră, așa că prima uh, vorbitoare uh, Nathalie Grisbeck de la ALDE. Merci beaucoup. Euh. Mulțumesc, Claude. Vreau să-ți mulțumesc pentru acest uh, proiect de aviz ambițios, așa cum spuneai și tu, uh, care face apel la flexibilitatea mecanismului Blue Card european și a atractivității sale, care este o bază bună de pornire pentru um, activitatea noastră, lucrul nostru asupra acestei directive, considerată un uh, instrument foarte important de a crește atractivitatea Europei. Uh, cred că avizul dă dovadă de un uh, adevărat fair play britanic uh, și la fel este și felul în care conduci reuniunile în care discutăm despre numeroasele amendamente la care trebuie să lucrăm. Ca să nu mă lungesc, Linia grupului meu este foarte clară. Se vorbește despre ce spuneai și tu în introducere, că directiva europeană pe care o numim uh, Blue Card și care a fost adoptată uh, în urmă cu mai mult de 10 ani nu funcționează. Nu funcționează deloc bine. Am văzut că există foarte puține persoane care pot să apeleze la acest document în Europa și formalitățile sunt atât de complexe încât îi descurajează pe cei care ar putea să beneficieze. Uh, statele membre, așa cum se întâmplă de obicei, nu prea și-au făcut uh, treaba adică nu au promovat și nu au încurajat utilizarea acestui instrument pentru a atrage talente în Europa și uneori uh, privilegiază dispozitive concurente fără niciun fel de remușcări. Deci, uh, linia noastră e destul de clară și simplă. Vrem mai, vrem mai multă flexibilitate. Mm. Asta am cerut în amendamentele pe care le-am spus, vrem uh, mai multă flexibilitate, proceduri mai rapide, demersuri mai simple și cred că această idee este foarte bine reprezentată în uh, proiectul tău de raport. Vom, vrem să extindem dispozitivul uh, uh Blue Card și la alte categorii de persoane. Uh, și ar trebui să mai lucrăm, cred, la uh, acel aspect privind pragurile salariale, pentru că absența funcționării uh, textului din 2005 se pare că se datorează tocmai uh, acestui aspect salarial al cardului albastru european. Oamenii nu doresc să ceară acest card albastru dispozitivul nu trebuie să se limiteze la uh, lucrătorii de înaltă calificare, pentru că avem nevoie și de alte competențe care nu uh, fac uh, neapărat parte dintre cele menționate. Directiva însă trebuie adaptată sau adaptabilă realității pieței muncii și piețelor muncii din statele membre. Uh, deci, um, cred că vom ajunge la un compromis pe această temă și apoi încă un punct uh, cheie pentru mine se referă la un uh, sistem care să fie într-adevăr un sistem european. Am propus de aceea un regim tranzitoriu întins pe mai mulți ani care, într-o manieră progresivă, să uh, ajungă să înlocuiască sistemele naționale. La nivel european, acest lucru ar uh, permite să ajungem la concurență cu uh, Cartea Verde, americană, canadiană sau australiană, astfel încât să rămânem un continent atractiv în conformitate cu obiectivele pe care le tot invocăm în marile noastre dezbateri. Thank you very much, Natalie. And... Um, mulțumesc. Barbara Spinelli, acum din partea GUE. Aș vrea să mulțumesc uh, tuturor pentru o activitate foarte bună uh, împreună cu raportorii din umbră. cardul uh, albastru a fost într-adevăr un eșec. Uh, dar uh, un oarecare nivel de succes a fost înregistrat în Germania, dar nu pentru că Germania este mai europeană decât alte state membre, ci uh, pentru că acest sistem a venit în uh, contra, în contradicție cu sistemele naționale. Ar trebui să ne asigurăm că cel puțin această cale de migrare legală va funcționa și pe viitor ca raportor uh, propun ca solicitanții de azil să aibă și ei uh, posibilitatea de a solicita acest document și cred că este esențial ca emigranții uh, să aibă cel puțin trei ani de experiență profesională. De asemenea, trebuie să renunțăm la unele obstacole în calea obținerii acestui card albastru, pentru că formalitățile au fost până acum un obstacol major. Trebuie să avem de asemenea limite și orientări clare pentru statele membre care blochează accesul pe piața muncii al posesorilor de card albastru. În propunerile mele am uh, furnizat și posibilitatea solicitării acestui document online. La raportor din umbră am încercat să facilitez uh, procedura de reunificare familială și mai, multe, mai mulți raportori din umbră au avut amendamente similare cu ale mele Sperăm că acest lucru să se reflecte amplu în uh, aviz. Mult succes! Mulțumim, Barbara! Uh, urmează uh, model Valero. Sigur că există multe diferențe între sistemele noastre. Mă bucur că acest lucru a fost pus pe tapet de către Bodil, pentru că e Unele dintre ele au uh, avantaje substanțiale, cum uh, vă va spune imediat și model. Da, într-adevăr, uh, menționez adesea sistemul suedez. Noi avem, am schimbat într câtva sistemul în urmă cu câțiva ani. Am uh, reușit să-l facem să funcționeze foarte bine. Uitându-mă acum la această directivă, cred că furnizează o mai bună uh, fundație pentru mobilitate și Comisia a venit cu o propunere destul de bună. Eu cred că aici la Parlament o putem îmbunătăți și pe mai departe. Problema pe care o sesizez eu este că în Europa trebuie să atragem uh, mai eficient uh, emigrația legată de uh, forță de muncă. În Suedia am emis 8 carduri albastre, dar în același timp am avut un număr mare de uh, lucrători cu, de înaltă calificare care au venit uh, în țara noastră. Dar coexistența acestor sisteme îngreunează uh, punerea în aplicare a uh, directivei Blue Card. Guvernul po poate să spună că dorește să păstreze sistemul deja existent în, în paralel cu directiva. Ehm, singurul continent însă care în prezent nu are o populație în curs de îmbătrânire este Africa. Acum acest fenomen se manifestă și în Orientul Mijlociu. Deci în afară de Africa, toate continentele se confruntă cu o îmbătrânire a populației și Asta pune probleme de resurse umane în toată lumea. În Suedia am schimbat legislația pentru că nu exista practic o emigrație a forței de muncă, iar toată lumea trecea prin uh, sistemul uh, de azil pentru a încerca să obțină un uh, permis de muncă am uh, permis între timp ca lucrătorii calificați și de înaltă calificare să solicite un permis de muncă și am eliberat astfel presiunea de pe sistemul de azil, astfel încât cei care vin pot să ceară un permis de lucru chiar înainte să sosească în Suedia. Deci am creat o modalitate legală pentru forța de muncă de toate tipurile. Și asta a pus uh, oarece ordine în uh, sistemele noastre uh, de azil și de primire. Deci există o formă legală de migrație unanim acceptată unii dintre cei care ajung pe piața muncii vin ca solicitanți de azil și consideră că au uh, dreptul la un permis de muncă, însă acesta este uh, refuzat pentru că mm, sunt foarte mari diferențe mm, între cele două uh, căi de acces. Acum sistemul le permite celor care solicită azil să intre pe piața muncii. O să ne mai gândim la aspectele legate de salarii și vom încerca să rezolvăm și aceste lucruri. Partenerii noștri, sindicatele, ne spun că dacă sistemul nu funcționează sau salariile sunt prea mici, um, nu este corect. Ar trebui să avem salarii uh, similare pentru uh, emigranți și lucrătorii locali. Însă noi nu avem niciun fel de praguri, avem doar salarii rezultate între negocieri, uh, în, rezultate din negocieri între partenerii de pe piața muncii. Dacă eu sunt un, să spunem, un grădinar de înaltă calificare, ar trebui să primesc același salariu ca și un grădinar profesionist uh, suedez. E un sistem care ar trebui să funcționeze corect în uh, toate statele membre. Apoi, în legătură cu ce spunea Barbara, uh, solicitanți de azil care uh, solicită cardul uh, albastru. Avem foarte mulți uh, solicitanți de azil în Europa care acum stau și așteaptă să se ia o decizie cu privire la soarta lor. Este uh, greu de acceptat faptul că acești oameni care au diverse aptitudini și competențe trebuie să aștepte. Poate că ele, uh, acele competențe nu sunt solicitate în uh, Suedia în momentul respectiv, dar poate că e nevoie de ele în Franța sau în altă parte. Uh, și este păcat că acești oameni nu își pot găsi locul până când nu se ia o decizie cu privire la statutul lor. Tocmai datorită diferențelor dintre sistemele din statele membre. Sigur că există o curiozitate legată de felul în care noi am rezolvat această problemă și de felul în care am modificat sistemul, dar aici vorbim despre emigranți economici, nu doar de cei Uh, de înaltă calificare, ci cred că vom asista și la un flux uh, enorm de lucrători uh, cu calificări nu atât de înalte. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, cred că acest flux va continua mulți ani de acum înainte și va trebui să acceptăm faptul că vor veni și emigranți care nu au o atât de înaltă calificare. Noi ne dorim să eliminăm fenomenul celor care vin și încearcă să-și găsească de muncă la negru fără să fie detectați. Deci, um, această directivă promite, sper să avem o serie de discuții bune în legătură cu <clears throat> ideile care pot fi puse în aplicare și cum pot fi făcute uh, lucrurile. Mulțumesc! Uh, eu am lucrat uh, la acest dosar și în Suedia, așa că pot să vă spun, pot să satisfac curiozitatea colegilor. Mai este uh, domnul uh, Gabriel uh, uh, de la PPE, raportorii în umbră, domnul Ujadovski, um, sunt și ei implicați în acest dosar, însă nu sunt acum aici. Acum, Cristin, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate vreau să vă mulțumesc că v-ați aplicat asupra acestui dosar foarte important. Împărtășesc și eu decizia că Directiva ne dă ocazia să accelerăm uh, accesul legal al lucrătorilor și uh, că uh, ar fi bine să facem această carte verde mai atrăgătoare în Europa. Ar trebui deci să facilităm accesul la serviciile europene de ocupare din Europa pentru cetățenii țărilor Uh, terțe. Atractivitatea uh, cadrului albastru depinde însă și de capacitatea acestor uh, cetățeni de a-și găsi un loc de muncă. Un alt amendament, 151, se referă la aplicarea, acordarea cărții albastre tuturor lucrătorilor și nu doar celor de înaltă calificare. Trebuie să utilizăm această revizuire pentru a include toți lucrătorii um, cu competențe cerute de piața muncii. Nu e doar o chestiune simplă economică, ci și un răspuns demografic, pentru că observăm îmbătrânirea populației în Europa și continentul va avea mereu nevoie de mână de lucru. Deci facem apel la Comisie să propună un sistem echivalent uh, cardului european pentru toți lucrătorii, oricare ar fi nivelul lor de calificare. Thank you very much, Christine. Mulțumesc, Christine. Uh, doamna Laura Coradu, din partea Comisiei, dorește să adauge ceva? Da, domnule președinte, uh, pentru că s-a discutat mult despre felul în care trebuie să extindem sfera de aplicare și să atragem și alte tipuri de competențe și de emigranți. Sigur că e o dezbatere importantă. Înțelegem uh, <clears throat> faptul că trebuie să punem mai bine în aplicare ceea ce avem deja. Există deja mai multe canale la nivel european și național care nu sunt armonizate pentru lucrătorii străini. Aceste lucruri trebuie puse în aplicare și suntem foarte fericiți să continuăm uh, discuția în legătură cu extinderea sferei de aplicare la lucrătorii de, uh, cu un nivel de calificare nu atât de înalt, uh, de, nivel mediu și scăzut. N-ar trebui să pierdem din vedere când vorbim despre cardul albastru, care este scopul acestui instrument al directivei și anume îmbunătățirea regulilor pentru a atrage lucrători de înaltă calificare în Europa. Și dacă mergem în direcția extinderii sferei de aplicare prea mult, atunci pierdem ocazia de a îmbunătăți regulile și de a face, într-adevăr, cadrul albastru mai atractiv. Pentru că acest lucru se leagă de faptul că ne dorim aici să atragem o anumită categorie de lucrători. Acum cred că ar trebui să ne concentrăm pe îmbunătățirea acestui instrument și suntem foarte recunoscători că Parlamentul susține obiectivele Comisiei. Există, sigur, și probleme în care putem avea poziții divergente, dar suntem mulțumiți că avem sprijinul Parlamentului. Încă o dată trebuie să păstrăm clar <clears throat> obiectivul vizat. Însă suntem gata să intrăm în dezbaterea juridică cu privire la aceste canale de migrație legală. Mulțumesc. Înțelegem acum poziția Comisiei. Mulțumesc. Era important ca și alți colegi să audă acest lucru. Mulțumesc încă o dată pentru că, uh, raportorilor din umbră pentru contribuțiile lor. Compromisurile vor fi gata cât mai curând posibil, la timp, pentru ca Comisia să voteze pe 3 mai. Mulțumesc încă o dată. Avem votul la ora 12, așa că avem acum o pauză drăguță de cafea. Nu lungă, nu, nu. Vă rog să vă întoarceți până la fără cinți, fiindcă altfel nu o să putem începe la timp și nu o să fie deloc plăcut. We were near the coffee place, so... Bine că e barulețul aproape.

colleagues, take your seats. We're going to start. Dragi colegi, vă rog să luați loc. O să începem imediat. Okay, colleagues, um, let me just, uh, for the... Dragi colegi, toată lumea s-a instalat. Vreau să vă rog să aveți cu toții cartela de vot electronică. Este cineva fără cartela? Okay, everyone has it. Bun, toată lumea are ce trebuie. În al doilea rând, în legătură cu ordinea voturilor, am observat că pe unele liste de vot Ordinea nu corespunde, ba da, corespunde. Începem cu scutul de confidențialitate și terminăm cu grapinii. Bun. Haideți să începem. Avem două comunicări în legătură cu voturile la scutul de confidențialitate. Toată lumea e bine? Yes, Mr. Brock's Libya, you need a voting card here. Domnul Brock dormea, are nevoie de cartela de vot. Pleacă.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 We have one person without... Bun, avem o persoană fără cartela de vot. Secretariatul va nota acest lucru pentru că s-ar putea ca voturile să fie strânse. Mai este cineva care vrea să mărturisească că nu are cartela de vot? Bun. Apoi ALDE a cerut un vot prin apel nominal la votul final privind rezoluția scutului de confidențialitate în temeiul articolului 208, alineatul 3 și în temeiul articolului 116, înseamnă că 20% din membrii comisiei vor trebui să fie de acord să facem un vot prin apel nominal. E vorba deci de un număr de 12 membri. Cred că e în regulă, dar trebuia să spun. Apoi avem mai multe amendamente orale. Vreau să verific că toată lumea e la curent. Amendamentul 5, 10, în amândouă, 35 uh, 65 Foss, Holmeyer, Lennox și încă un amendament oral. Uh, vreau să mă asigur că toată lumea este la curent, nu o să mai citesc conținutul, dacă toată lumea e de acord și vor fi uh, uh incluse pe listă în mod obișnuit la vot. Începem votul cu amendamentul 6. S-a deschis votul. Okay. Um, the, the vote is closed. S-a închis votul. Aș vrea să clarificăm niște probleme de la PPE. Votul se acceptă. Domnul Șogoc și-a pierdut cartela. Știm, am notat că va trebui să ridicați, să votați prin ridicarea mâinii. Dacă sunteți împotrivă, îndreptați degetul mare în jos, dacă sunteți pentru, în sus. Trebuie să ne asigurăm că se înregistrează bine votul. În orice caz, acest amendament se respinge. Amendamentul 9. S-a deschis votul. Mă scuzați, amendamentul 7, s-a deschis votul. E regulă, nu mă supăr dacă țipați. Ceva n-am mers bine, am greșit. Amendamentul 7 s-a deschis votul. Când greșesc, greșesc. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 10, în amendament oral. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 Se adoptă. 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 26 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 27 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 28 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 29, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 30, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 32, s-a deschis votul. ți a închis votul. Se respinge. 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. 38 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 34 s-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă 35 cu amendament oral, s-a deschis votul, s-a închis votul. Bun, aici la PP avem unul în plus, deci un coleg de la PP trebuie să nu mai voteze, dar s-a strecurat. Deci, Votul s-a închis, dar de la PP era unul în plus. Se adoptă. 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. 39 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 41 s-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. Um, rejected. Is everyone okay? Se respinge. Toată lumea e bine? Amendamentul 42, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 45, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 47. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 50. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 52. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 53. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul, se respinge. 55. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 56. S-a deschis votul. Îmi pare rău, dragi colegi, trebuie să revenim. Uitați de votul acesta, trebuie să revenim la 58. Acum s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 56. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. 57 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 59 amendament oral. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 60, s-a deschis votul. S-a închis votul. 61, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 62, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 64 și 67, vot în bloc, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 66 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 68 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 71 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Referiri, amendamentul 1 și amendamentul 2. La amendamentul 1 s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Referire amendamentul 2 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă la considerente amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și votăm acum Votul final prin apel nominal. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă 29 de voturi pentru, 25 împotrivă și o abținere. Okay, colleagues, let's move on. Haideți, dragi colegi, să trecem la următorul vot. Propunerea pentru decizia Consiliului pentru aplicarea dispozițiilor rachiului Schengen în domeniul sistemului de informații Schengen în Republica Croația. Domnul Melo este raportor. Vot unic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 50 de voturi pentru 3 împotrivă, o abținere. Felicitări domnului Melo. Următorul punct despre ordinea de zi este schimbul automatizat de date în ce privește datele dactiloscopice în Letonia. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 47 de voturi pentru, 7 împotrivă, o abținere. Apoi, raportul Sargentinii, datele ADN în anumite țări, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 46 de voturi pentru, 6 împotrivă, două abțineri. Felicitări, doamnei raportor. Următorul raport, raportul Șcedovski, schimbul de date privind datele dactiloscopice într-o serie de țări s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 47 voturi pentru 6 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări domnului raportor. Merită aplauze. De fapt își dorește aplauze. He wants to speak, but that's not gonna... <laughs> Vrea să vorbească, dar nu-i dăm cuvântul bun. Felicitări, Thomas. După aia, raportul Huismenova, la fel, schimbul automatizat de date privind înmatricularea vehiculelor într-o serie de țări. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă 46 de voturi pentru 6 împotrivă 2 abțineri. Felicitări, doamnei raportor și votul final. Schimbul automatizat de date în ce privește înmatricularea vehiculelor în anumite țări. Doamna Grapini, raportor, s-a deschis votul. S-a, închis votul. Felicitări doamnei raportor, doamnei Grapini. Am terminat și cu voturile. Mulțumesc, dragi colegi, pentru disciplina manifestată la vot. Putem trece la punctul 26, acum spune președintele. Mai avem un punct pe ordinea de zi. We have another point in the agenda, but no commissioner, so... <laughs> Sylvie. Sylvie.